Okay, colleagues, we, uh, we are ready for another. Dragi colegi, suntem uh, pregătiți pentru o nouă rundă de uh, audiere astăzi. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Dacă nu aveți comentarii, putem adopta ordinea de zi fără modificări. Câteva anunțuri avem interpretare disponibilă în 19 limbi și această reuniune, ca de obicei, este transmisă pe internet și poate fi urmărită în direct pe site-ul Parlamentului European, Europarl TV. Având în vedere mm, și proiectul paperless al Parlamentului Euro European, toate documentele sunt puse la dispoziție numai în format electronic. Apoi, procesele verbale ale reuniunilor 10, 11 octombrie, 17 și 20 octombrie 2016 sunt disponibile în dosarul online de documente și dacă nu există obiecții, sunt considerate adoptate. Și cu asta ajungem la, la audierea noastră a domnului Carl Falkenberg, fost director la DG Envi uh, în Comisia Europeană. Îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat uh, invitația noastră. Domnul Karl Falkenberg este rugat să ne ofere câteva informații despre legislația UE în ceea ce privește emisiile, precum și pregătirea și implementarea standardelor europene în ceea ce privește calitatea aerului, în special emisiile um, auto în UE și calitatea aerului. Dragi colegi, ați primit uh, răspunsurile la întrebările în scris uh, preliminare transmise domnului uh, Falkenberg și le puteți regăsi în dosarul dumneavoastră. Avem o oră și 40 de minute de dezbatere și îi voi da cu mare plăcere cuvântul domnului uh, Falkenberg cuvântul pentru introducerea sa. Uh, aveți 10 minute, domnule Falkenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați membrii ai Comisiei EMIS, vă mulțumesc pentru această oportunitate pentru a clarifica rolul meu și al Direcției Generale pentru Mediu a Comisiei Europene. Mandatul meu ca director general s-a suprapus cu, term- cu mandatul lui Ianeș Potocnic, pe care l-ați audiat deja. Mandatul meu a început uh, sub uh, comisarul Stavros Dimas. Uh, la început ne-am concentrat asupra chestiunilor ce țin de schimbările climatice și s-a încheiat sub comisarul Carmen Uvela în vara lui 2015. Nu doresc uh, să um, intervin uh, prea mult, ci mai degrabă aș vrea să um, vă, să fac referire la evaluarea politică pertinentă a lui Ianes Potoțnic. Am lucrat pentru a, căut, pentru a obține o calitate a aerului înconjurător mai bună și pentru a aborda unele dintre problemele de o mai bună implementare a legislației europene. Implementarea începe, începe cu calitatea și claritatea legislației în sine. Aceasta rămâne în continuare o provocare pentru Comisie, dar cu atât mai mult pentru legiuitori, deci Parlamentul și Consiliul. Apoi, este nevoie de o înțelegere clară a modului în care legislația comună pe care o asumă toate statele membre în beneficiul celor 500 de milioane de cetățeni ai, soi, ai săi deci cum această legislație comună este implementată și de către cine? De către cine? Principiul subsidiarității este unul foarte bun, Însă, pentru ca 28 de state membre să implementeze cu intensitate similară, este nevoie de reguli comune sau uh, cel puțin de o, un fel de supraveghere reciprocă. În uh, domeniul mediului, cetățenii Uh, adesea nu aveau altă cale de a se plânge decât să se adreseze comisiei referitor la eventuale uh, lipsuri în implementarea uh, de către statele membre a legislației. Mediul a devenit domeniul cu cele mai multe cazuri în fața Curții Europene de Justiție a, din partea Comisiei împotriva statelor membre, de cele mai multe ori provocate de uh, plângere ale cetățenilor. S-au dezvoltat propuneri pentru o mai bună implementare uh, a legislației europene, însă acestea nu au fost uh, duse la bun sfârșit. Iar ceea ce discutăm astăzi se referă mai ales la aceste puncte. Sunt conștient și am fost conștient ca mulți alții de diferențele între testele din laborator și emisiile reale. Uh, mi s-au oferit trei tipuri de explicații. În primul rând, emisiile unor autovehicule individuale depind de atitudinea unui uh, șofer. Până la 30% din consumul de carburant și deci din poluție poate fi explicat prin comportamentul de conducere. În al doilea rând, în uh, condiții de laborator, așa cum sunt ele prevăzute în testul NDC, optimizarea emisiilor într-un mediu controlat este posibilă. În al treilea rând, efect, uh, anumite efecte ar putea explica de ce anumite mașini individuale, de ce o mașină poate să, să emite mai puțin, dar faptul că numărul mașinilor crește duce la uh, faptul că calitatea aerului în continuare era una uh, foarte slabă. Noi ne-am, uh, pe noi ne-a îngrijorat uh, faptul că uh, nu se îmbunătățea situația noxelor și a particulelor în, suspen, în suspensie. Împreună cu colegii de la Gigi Envy am menționat acest lucru de mai multe ori. Sectorul transportului contribuie în proporție de o treime la această poluare, apoi vin gospodăriile individuale pe locul 2 și industria pe locul 3, urmată de agricultură și, bineînțeles, poluarea uh, importantă, importată. De la bun început, uh, DGNV a solicitat limitări mai, mai dure pentru emisiile uh, ma mașinilor și verificări ale emisiilor reale, uh, mai ales de la motoare pe, pe motorină. Am uh, luat notă de comunicarea din 2020 CARS și ne-am uh, concentrat asupra uh, implementării, mm, asupra calendarului de implementări. Am, uh, solicit, am făcut presiune pentru adoptarea emisiilor, măsurării emisiilor în condiții reale, bazate pe uh, sistemul PEMS. CARS 2020 a stabilit un um, calendar uh, de aducere a testului RDE odată cu implementarea normei Euro 6. Ar fi trebuit să avem o propunere pe masă la finalul 2013, însă nu s-a reușit menținerea acestui termen. Munca tehnică a durat mult mai mult uh, și explică și uh, um, urgența pe care, de care, pe care am menționat-o în scrisoarea mea către uh, directorul general Caleha. De asemenea, uh, urgența a fost subliniată de un studiu al ICCT care a arătat discrepanțe și mai mare. Chiar dacă ar fi posibil, uh, din punct de vedere tehnic, implementarea uh, conform calendarului, se pune întrebarea dacă interpretarea unui act de implementare poate justifica o depășire de 20 de ori mai mare a unei limite legale statele membre și autoritățile competente din acestea ar fi trebuit să folosească măsuri de supraveghere a pieței și să pună sub semnul întrebării justificarea uh, pentru omologări de tip, având în vedere aceste discrepanțe. Sper că toate, toți actorii, statele membre, instituții europene vor um, trage concluziile de pe urma acestui scandal. Concluzia mea este că legislația nu este uh, suficientă și că este nevoie de o monitorizare puternică, independentă, pentru ca legislația să fie implementată în mod eficace și este nevoie și de o reacție rapidă, coordonată, când se identifică lacune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept pe întrebările noastre. Uh, mulțumesc, domnule Falkenberg, și începem prima rundă de întrebări. Începând, uh, desigur, cu raportorii și apoi uh, câte un reprezentant uh, pentru fiecare grup politic. Avem un timp alocat de 5 minute. Începem, domnul Herbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Falkenberg, mă bucur să vă revăd în Parlamentul European. Aș întreba următoarele când uh, e să examinez majoritatea comunicărilor din partea Comisiei, fie că e vorba de răspunsuri în scris sau de alte declarații, uh, sunt uh, coerente, ba chiar sunt copii la Indigo, aș putea spune, de la același timp știm bine că de ani și ani de zile anumite părți ale Comisiei au dus o luptă legătură cu această problemă și asta reiese din multe schimburi de e mail de scrisoarele ale dumneavoastră către colegul dumneavoastră, domnul Caieha, credeți, vedem Uh, că este o scrisoare din partea domnului comisar Potocnic către domnul comisar Tajani. Deci dacă ne-ați putea spune mai multe despre ce s-a întâmplat la nivel intern, uh, cât de multe știați, pentru că acum uh, primim schimburi de e mail de la Digi Enterprise, Digi Clima, Digi Mediu, deja datând din 2008 cu Comitetul Comun uh, de Cercetare și acolo sunt deja suspiciuni din ce în ce mai grave și apoi uh, se face din ce în ce mai greu distinția dintre dintre dispozitive de invalidare și uh, acel dispozitiv uh, pentru optimizarea ciclului. Vă rog. Da, într-adevăr, dumneavoastră vă referiți la o perioadă în care eu nu eram director general și pregătindu-mă pentru această audiere, uh, am văzut că pentru mulți colegi de la Direcția Generală pentru Mediu reiese clar că există o problemă între testele de laborator și condițiile reale de șofat. Asta încă de la normele, de pe vremea normelor Euro 5 și probabil încă din 2005 până la urmă. Și ce cred eu că nu era clar aici era măsura în care uh, uh, lumea conștientiza problema și, după cum am spus, era explicații în legătură cu cele întâmplate. Deci, un uh, autovehicul are emisii uh, diferite, depinzând de modul în care este el utilizat. Deci nu e uh, ca și cum ar exista o situație în care orice sau toate autovehiculele în toate situațiile posibile de condus vor avea aceleași emisii. Deci există divergențe ușoare, dar astea sunt normale. Uh, am menționat că până la 30% e un procentaj care a și fost explicat într-o câtva de atitudini ecologice, uh, noua peșată de tare pe accelerator, um, încerci ca conducător auto să ai un comportament rezonabil, deci există toate aceste explicații. Și apoi, la DGMV, am început să uh, lansăm studii împreună cu uh, așa numitul GRC, să vedem care sunt diferențele și ce stă la baza lor, ca să înțelegem mai bine lucrurile. Deci încă de la început am, am încercat să facem asta, că eh, noi am văzut că calitatea mediului pentru care răspundem noi nu s-a îmbunătățit deloc în orașele noastre. Deci am creat acest studiu. Eh, studiul ne-a dat mai multe indicații că există discrepanțe care erau greu de explicat. Însă, personal, în tot acest interval de timp, nici măcar nu m-am gândit la faptul că există practici clar ilegale. Eu am crezut, sau în fine, încercând o analogie cu, cu legislația fiscală, a spune că există tentația de a face optimizare fiscală. În fine, acele firme sau persoane care trebuie să-și plătească taxele încearcă tot felul de explicații ca să încerce să-și reducă sumele pe care le datorează. Și cam asta am înțeles eu că funcționează și această legislație. Uh, întrebare din partea președintelui, da, de, din partea domnului Herbrandi. Deci, din punct de vedere legal, corect, dar moral, nu. Răspuns, da, dacă vorbim de partea ă, legală. Eu nu am crezut că există cu adevărat o problemă. De aceea, încă de la început, ne-am concentrat asupra mm, risipirii oricărui fel de lipsă de claritate sau uh, vorbitorii întrerup, domnul Herbrandi. Probabil că ați avut o poziție care a creat frustrări la DGM, că de asta s-a dus să îmbunătățiți locurile, însă n-a funcționat până la urmă. Comitetul uh, uh, științific încă din 2011 a uh, conchis că există aceste probleme, dar grupul de lucru a mai uh, lucrat încă 2 ani de zile la alternative pentru aceste PEMS, adică sisteme portabile de măsurare a emisiilor. Ați avut vreodată uh, Uh, senzația că există anumite forțe. Uh, nu știu, poate uh, problemele din industria autovehicule din, acest, din acei ani, crezând ei că um, consecințele economice sunt mult mai importante decât problemele legate de calitatea aerului. Și între, între asta și problemele juridice de care vorbeam anterior. Răspuns. Sigur, în acea perioadă exista multe probleme de natură economică și cred că la fel e adevărat și probabil că mulți membri în Parlamentului își amintesc că atunci când am făcut uh, propunerea pentru calitatea aerului, a trebuit să convingem pe multă lume că problema calității aerului era o chestiune foarte gravă care trebuia rezolvată. În fine, asta chiar și într-un într context economic foarte dificil. Și cred că, într-adevăr, au existat momente în care, da, am avut și un sentiment de frustrare, dar pe de altă parte am văzut că s-au și luat măsuri. Iată, comunicarea CAR 2020 ne-a oferit un plan de acțiune. Eu am făcut uh, multe eforturi și am, am făcut presiuni pentru că acest uh, plan de acțiune să fie și pus în practică. Până la urmă, uh, N-am reușit să ajungem la o, o concluzie, ar fi trebuit ca testul RDS, RDS să fie gata și să funcționeze împreună cu în aplicarea normelor Euro 6 în septembrie 2014. Din păcate, am intrat în 2015 cu lucruri nerezolvate, însă, în mod repetat, împreună cu domnul comisar Potocnic, am uh, reamintit colegilor din comisie că trebuie să accelerăm eforturile și că era o problemă din ce în ce mai mare. Mulțumesc, încercăm să respectăm limita celor 5 minute. Cel de-al doilea raportor încă ne-a sosit, deci trecem la domnul Ghiveche. Ghizeche. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Falconberg, pentru prezență. Raportorul nostru este încă în avion, va veni mai târziu, poate va mai avea o întrebare atunci aproape tot a doua mașină din uh, Europa este una pe motorină. În Statele Unite este foarte diferit. Acolo numai 3% dintre mașini sunt uh, autovehicule diesel. Cum explicați această diferență? Ich denke, ich denke, dass das viel damit zu tun hat, dass wir in Cred că are de-a face cu faptul că în Europa am abordat uh, într-un mod mai conștient schimbările climatice. Uh, motorina părea să fie sistemul mai eficient, care emite mai puțin uh, CO2 în atmosferă și uh, noi am creat și stimulente fiscale care până la urmă au dus la faptul că în ultimii 25-30 de ani flota europeană uh, a evoluat astfel cred că ține de faptul că am încercat să reacționăm la schimbările climatice și poate că ar fi trebuit să fim mai atenți și la aerul pe care îl respirăm cu toții în orașele noastre, în peisajele noastre, pentru că aici avem uh, noxe, particule în suspensie care Um, care au propriile lor uh, dezavantaje. Domnul Ghezike, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că pentru politica europeană de mediu, reducerea de CO2 a fost uh, prioritară și am uh, poate neglijat o vreme oxizii de azot. Industria auto s-a orientat după asta și a, s-a concentrat pe reducerea emisiilor de CO2. Deci, practic, prin uh, Uh, politica noastră de mediu, uh, nici măcar nu mă mai refer la partea fiscală, uh, deci prin politica noastră de mediu am contribuit la situația actuală. Da Domnul Falkenberg, nu știu dacă putem să vorbim despre o responsabilitate a noastră, însă cred că ar fi trebuit sau am fi putut menționa faptul că mobilitatea pe motorină are propriile sale dezavantaje, dar, de exemplu, dacă citiți uh, comunicarea CAR 2020, veți uh, citi foarte clar un, uh, în programul de acțiune faptul că motorina duce la emisii de oxid de azot și de particule în suspensie și se menționează faptul că și acestea trebuie aduse sub control. Deci, uh, nu cred că uh, am acționat pentru sau împotriva vreunei tehnologii, însă la nivel public și în ceea ce privește facilitățile fiscale acordate în statele membre, s-au creat stimulente pentru uh, achiziția autovehiculelor uh, pe motorină. Domnul Ghezike, da, acum Probabil suntem la un punct de cotitură, mobilitatea se va, schimb, se va modifica. În această comisie am, l-am avut invitat pe uh, ministrul de mediu uh, din landul, uh, dintr-unul dintre landurile germane, domnul Lis. Uh, și în Germania se solicită renunțarea la această tehnologie. Aș dori să vă prezint uh, uh, un citat din domnul Fritz Indra, profesor pentru motoare din, uh, din Viena. A spus, motorul pe ardere pentru următorii 100 până la 300 de ani va rămâne fără concurență. Și asta din cauza că cel mai bine s-ar, s-ar reduce emisiile de CO2 dacă s-ar uh, optimiza motorul uh, pe ardere actual Iată, această intervenție din partea unui uh, inginer expert în motoare contrazice dorințele ecologiștilor. Domnul Falkenberg, eu nu sunt tehnician, ci sunt economist. Nu vreau să îl contrazic pe acest profesor din punct de vedere tehnic. Însă cred că este important și la motoarele electrice să ne întrebăm cum producem electricitatea și de unde vine ea și uh, de acolo va, va reieși care este motorul cel mai eficient. Mulțumesc, domnul Danț. Thank you, uh, Mr. Falkenberg. Mulțumesc, domnule Falkenberg, că, că sosit astăzi în fața noastră. În legătură cu ultimul set de întrebări, rapid, mi uh, s-a spus de către grupurile de protecție a mediului și experții tehnici, tehnologia există pentru a reduce dioxid de carbon și noxele. Însă, dumneavoastră, aveți, uh, nu, nu știm exact care este punctul nostru de vedere final. Dacă dumneavoastră aveți o certitudine, răspuns, eu înțeleg că există tehnologie, într-adevăr. Am văzut de mai multe ori că sau uh, de, s-a demonstrat de către firme că se pot produce mașini curate, ca să spun așa, și dacă e să mă refer la studiul CCT, de exemplu, măcar două din autovehiculele testate au deplinit cerințele ecologice. Deci, evaluarea mea ar fi că există, într-adevăr, tehnologia. Domnul Dan, îți mulțumesc. Sigur, știți, uh, Comisia noastră examinează potențiale lacune juridice în legătură cu modul în care legislația existentă poate fi îmbunătățită și cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu legislația actuală. Dar există o, de, a dat o definiție clară a ce credeți dumneavoastră că înseamnă această optimizare a ciclului sau modul în care s-au fraudat regulile. Ne, put, ne puteți da exemple? Răspuns, admit că nu am fost niciodată într-un laborator de teste, însă ceea ce am auzit, am auzit uh, povești uh, mergând încă de la uh, cauciucuri speciale care, care uh, rulează mult mai rapid decât uh, orice pneu real utilizat pe piață, implicând astfel procesul de accelerație care funcționează Uh, mai rapid și mai eficient decât și-ar putea visa, și-ar putea dori orice fel de șofer. Genul acesta, de exemplu, am auzit eu. Nu, da, dar poate unul dintre noi ar putea chiar conduce în felul acesta, însă M-ar interesa definiția acestui echipament în regulament, asta incluzând orice, orice uh, iată, afectează transmisia, orice care are scopul de a uh, modula uh, partea sistemului de control de emisii și întârzierea acestuia. Dacă reglajul acestui sistem de uh, control emisiilor uh, este această optimizare a ciclului, cum ați răspuns toată, care este diferența între tuning și modulare. Modulare se referă la definit device și uh, tunare se referă la definiția dumneavoastră a uh, optimizării ciclului. Nu știu exact care este diferența între cele două. Răspuns. Uh, da, cred că mulți uh, ar uh, avea dificultăți în asta. Am uh, citit și era citit această legislație în ultimii ani și nu cred că am <laughs> nici eu vreun răspuns, un răspuns clar. Cred că în modul în care domnul Gerbrandi a analizat lucrurile și a încercat să vadă că există diferențe la nivel uh, juridic uh, și diferența între atitudinea din punct de vedere juridic și cel moral este modul cel mai bun de a explica aceste diferențe. Din câte am înțeles eu, sub responsabilitatea laboratoarelor naționale și autorităților naționale care acordă aceste acord, uh, aprobări de tip, uh, autorizații de tip, s-ar controla și caracterul legal al unui test sau respectarea legilor de către un test. Și eu nu m-am gândit că ar putea exista practici legale până când nu s-au uh, uh, descoperit de pe malul celălalt al Atlanticului aceste practici, care într-adevăr sunt ilegale. Domnul Dan, mulțumesc. Sigur, am auzit săptămâna trecută că a, exist, a existat o problemă cu uh, solicitarea celor uh, probe din uh, partea statelor membre. Deci nu poți solicita informații decât dacă tu deja despui de probe, ceea ce mi se pare nonsens. Apoi, uh, răspunsul la întrebarea 4. Dumneavoastră spuneți că procesul RDE a fost întârziat în mod nenecesar și spuneți că patru state membre și-au exprimat uh, nesatisfacția la uh, reuniunea din octombrie 2014 TCMV, care, despre care state membre erau vorba și care au fost obiecțiile lor specifice. Răspuns. Cred că obiecțiile lor specifice s-au referit la faptul că în luna iunie anului 2014 s-a spus de pe atunci că la reuniunea din octombrie va exista o propunere privitoare la testele RDE și atunci când agenda a fost făcută publică, punctul acesta nici măcar nu figura pe ordinea de zi. Cele patru state membre, dacă mi amintesc eu bine, au fost Germania, țele de jos, Danemarca și ah, a, mai fost unul pe care nu mi-l mai amintesc acum. Poate Regatul Unit? Întreabă domnul Dan. Răspund, nu cred că a fost vorba de Regatul Unit. Bun, bună încercare, spune președintele. Mulțumim. Următorul uh, Următorul, domnul Petrele. Thank you so much for... Mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi și ne ajutați în munca noastră. Prima întrebare ar fi următoarea. Atunci când legislația privitoare la emisiile, de uh, mașini, emisiile mașinilor a trecut prin comisie, uh, în fine, independent de direcția generală, ideea de la comisie ar fi fost că poți trece testele de laborator uh, sau legislația ar trebui să uh, fie modificată, pentru că s-a tot uh, discutat acest subiect, pentru că noi vedem că Industria a spus că trebuie trecute testele de laborator, însă când noi cumpărăm scaune de siguranță pentru copii, solicităm sigur ca acestea să uh, poată funcționa uh, și uh, în caz de accident. Când cumpărăm o parașută, vrem ca ea să fie funcțională în realitate, nu într-un test de laborator. Dacă puteți să ne explicați, a existat o discuție la comisie privitoare la limitele care ar trebui depășite sau îndeplinite în, în teste de laborator sau pe stradă, în mod real? Răspund, dacă am înțeles eu bine. Nu să vă referiți la un moment uh, uh, precedent față de sosirea mea în domeniul mediului. Dumneavoastră m-ați întrebat uh, ce a crezut Comisia, care a fost punctul de vedere al Comisiei atunci când acest act de punere în aplicare a fost dezvoltat prima oară. Nu vă pot spune eu. Ce, din ce înțeleg eu este că ar, ar fi scopul acestui act de punere în aplicare la definirea acestor solicitări și cerințe foarte tehnice pentru testarea de laborator a fost modul în care industria ar putea demonstra că o normă Euro 5 sau Euro 4 ar fi respectată de către un autovehicul ca acesta să poată primi aprobarea de tip. Însă, vă spun, nu uh, mă ocupam de acest domeniu la vremea respectivă și nu am informații interne legătură cu discuțiile care s-au desfășurat la acea oră. Da, Mulțumesc și domnul Herbrandi s-a referit la tensiunile între Direcția Generală EMI, Direcția Generală Enterprise și Direcția Generală pentru Creștere, de exemplu. Procesul a început în 2008 și doar recent s-a adoptat o hotărâre. E vorba de luptă de putere între diferitele direcții generale ale Comisiei Europene și diferitele lor puncte de vedere. Asta a cauzat întârzierea întregului proces. Pentru că o durată de timp atât de îndelungată, este uh, ceva destul de greu de acceptat. Ar putea fi asta explicația. Răspuns. Nu cred că discuțiile între diversele direcții generale sunt cele care ne-au consumat majoritatea energiei. Cred că în procesul în care Digi Enterprise așa cum Digi Growth uh, au, fost, au, fost, au fost direcțiile generale de resort, la principalele direcții generale, un comitet tehnic cu participarea statelor membre la nivel de experți uh, a fost implicat și cred că acest proces a fost uh, mult mai îndelungat și a consumat mult mai multe eforturi decât clarificarea pozițiilor în uh, cele două direcții generale pe care le-ați menționat. Da, au existat poziții diferite și au existat niveluri diferite de conștientizare a problemei, probabil, și de aceea Eh, de mai multe ori am avut discuții cu eh, domnul director general Caieha, asigurându-ne că eh, se conștientizează faptul că problema e gravă și că trebuie să acționăm, dar cum explicam deja, eu am încercat să respect și calendarul planului de acțiune. După el ne-am ghidat și termenul a fost septembrie 2014 împreună cu punerea în aplicare a ultimei norme, norma Euro 6. Și ar fi trebuit să coincidă uh, evenimentele. Eu am făcut multe eforturi uh, în 2012-2013 să încerc să atrag atenția asupra acestui calendar și să accelerez acțiunea noastră. Eh, since Foarte pe scurt, de la sfârșitul anilor 90 și mai încolo, odată cu Uh, scandalul acestor dispozitive de invalidare au fost mai multe alerte din partea ONG-urilor că există discrepanțe foarte mari și că ar trebui să, ar fi trebuit să existe o eroare. Nu există vreo funcție automată în comisie atunci când se depun aceste rapoarte, să se înceapă munca procedurală în care diverse direcții generale încep să lucreze pe, lucreze pe aceste dosare sau se lucrează ca de obicei pe dosarele deja propuse. Direcția Generală Environment a demarat un studiu uh, GRC pe primele probe care ne-au, ne-au fost prezentate. S-au făcut teste în uh, condiții reale de conduită și am comparat aceste rezultate cu alte direcții generale care lucrau în același timp. Și am aflat în octombrie 2014 despre discrepanțele mult mai mari eh, comparativ cu eh, studiul GRC pe care îl făcuse, pe care îl produsese studiul eh, ICCT și a fost momentul de a acționa și mai aprofundat. Deci când am fost conștienți de aceste diferențe, am verificat și am cerut să trecem spre uh, teste de conduit în condiții reale. Doamna Lopez, domnul Lopez, doamna Lopez Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Falkenberg, pentru prezența dumneavoastră aici astăzi. Din răspunsurile dumneavoastră la întrebările scrise ale comisiei noastre, văd că spuneți că Direcția Generală Envi cunoștea înainte de 2009 discrepanțele între uh, emisiile din laborator, laborator și emisiile reale ale vehiculelor diesel. Aceste discrepanțe au fost verificate în teste reale în 2011 de către Eurosis utilizarea acestor mecanisme de invalidare era uh, interzisă începând cu 1998 pentru toate automobilele. Acestea afirmă, confirmă o mare parte din uh, munca comisiei și sunt uh, informații foarte grave pentru că, conform propriilor dumneavoastră informații, serviciile au informat comisia în legătură cu aceste discrepanțe grave. După aceea, Însă pentru dumneavoastră am trei întrebări. Prima, în legătură cu legalitatea acestor mecanisme de invalidare. Avem regulamentul din 1998 care ar fi trebuit să fie suficientă pentru a interzice aceste dispozitive de invalidare și înainte de reforma, reforma din mai 2016. Considerați că utilizarea acestor mecanisme încălca legislația europeană? Um, I, I have to repeat the... Trebuie să reiterez că nu eram responsabil pentru această lege. Am monitorizat-o, nu eram conștient în legătură cu utilizarea acestor dispozitive care ar fi dus la non-respectarea limitelor de emisii și pot să vă confirm că nu am deținut asemenea informații în niciun moment, în ciuda a ceea ce păreți să indicați. În ce măsură aceste dispozitive sunt legale sau nu, în definitiv, acest lucru va uh, trebui să fie definit uh, în, instant, uh, în instanțe și cred că mai sunt anumite litigii în curs. Însă eu lucram bazat pe presupunerea că testele de laborator, așa cum fusese gândite și implementate în mod legal, ar fi permis, că nu ar fi permis uh, discrepanțe atât de grave, deci uh, că trebuie să trecem de la testele de laborator la teste de condus, conduită în uh, condiții reale pentru a avea un control mai mare asupra emisiilor în mediul real. Am a doua întrebare cu noile schimbări ale limitelor de 80 de miligrame pe kilometru NOx în 2007, aceste schimbări nu vor intra în vigoare nici în 2021. Uh, ați susținut o foaie de parcurs mai ambițioasă la Direcția Generală Envi. Când vi s-ar fi părut uh, tehnic uh, posibil să respectați standardele Euro 6? Răspuns. Cred că ar fi fost posibil chiar acum. Am avut o întrebare în aceeași direcție. Există vehicule care respectă aceste emisii, deci nu sunt conștient de imposibilități de ordin tehnic. Tengo otra cuestión, pero o altă întrebare, dar poate o voi lăsa pentru a doua rundă de întrebări din cauza lipsei de timp. Okay, thank you very much. Next. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Deli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule director în general al DG, Direcția Generală Envi, bun venit am citit răspunsurile dumneavoastră din chestionar. Micro. Micro. can you use your microphone, please? Microfonul vorbitoare s-a întrerupt. Oui, là c'est bon. Euh, bienvenue dans notre commission. Mm, repet, am citit uh, răspunsurile dumneavoastră. Spuneți acolo că niciodată nu ați fi putut să vă imaginați că producătorii trișau și în plus cu asemenea dispozitive de invalidare. Însă, în aceleași răspunsuri, scrieți chiar dumneavoastră că există anumite practici în momentul actual uh, documentate uh, prin care constructorii se utilizează, se folosesc de dispozitive de invalidare la uh, temperatură scăzută atunci când vehiculul Um, are nevoie de putere suplimentară și spuneți și chiar dumneavoastră că aceste practici merg dincolo de ceea ce de standard de euro 5, euro 6. Uh, la ce faceți referire aici dacă nu la dispozitive de invalidare software? Și cum considerați dumneavoastră ca uh, soft, uh, ce ați considera un soft total ilegal, de fapt? în ceea ce mi s-a părut că înțeleg în acești cinci ani când am, cât timp am fost responsabil a fost că în testele, în punerea în aplicare a aceast, acestei legislații existau posibilități de a proteja motoarele. La asta faceți dumneavoastră referire în citatul respectiv. Deci există o anumită bază legală în, aceste teste pentru a vedea, pentru a prevedea în anumite condiții dispozitive care pot să previn, care pot să modifice controlul emisiilor pentru a proteja uh, motorul în sine, pentru a asigura viabilitatea sa acum, până unde se merge cu aceste măsuri, până care este limita la care acest lucru devine începe să contravină regulilor, este destul de dificil. Eu nu am uh, discutat, eu am discutat uh, frecvent cu experții și niciunul dintre ei nu mi-ar fi spus că ar fi de la curent cu asemenea practici uh, frauduloase de a utiliza dincolo de ceea ce este prevăzut în actul de punere în aplicare practici care ar putea să fie considerate ilegale. Aș dori să revin și la întrebarea numărul 8 din chestionar, pentru că nu, răsp- nu ați răspuns la această întrebare. Pentru dumneavoastră, un automobil care depășește cu mult limitele și normele atunci când intră în cadrul uh, acest nou ciclu european de conduită, aceste automobile sunt în conformitate cu legea? Trebuie să răspundeți la această întrebare, pentru că eu consider că în momentul de față, dacă aceste automobile nu respectă legea, ce fac pe străzile noastre. Da, este o întrebare foarte bună. O întrebare la care, în primul rând, autoritățile statelor membre care dau își dau acceptul pentru punerea în circulație acestor vehicule pe baza testelor pe care le-au efectuat. În primul rând, aceste autorități trebuie să se asigure că vehiculele respective respectă legislația și dacă există o lacună în ceea ce privește punerea în aplicare, trebuie să tragem concluziile aferente. În declarația mea inițială de astăzi am încercat să indic și că pentru mine o adevărată probleme, problemă juridică apare atunci când un act de punere în aplicare a unei legislații decise pare să permită o depășire de mai mult de 20 de ori a Uh, nivelului de emisii pe care în comun a fost decisă de către Parlament și Consiliu. Aici mi se pare că este mai mult decât o problemă tehnică, există o problemă juridică de fond. Da, mi s-a terminat timpul, da? Doamna Evi. Eh, bună ziua, domnule președinte și bună ziua, domnule doctor Falkenberg. Dumneavoastră, în răspunsul numărul 3 la chestionar, vă referiți sau chiar acuzați statele membre pentru că nu au efectuat controle suficiente pentru comercializare. Aș lua, ca exemplu, cazul Elveției. Am citit că mă scuzați, Suedia. Am citit că Suedia investește aproximativ 2 milioane de ani pe an pentru programe de supraveghere a pieței, datorită cărora a, a identificat și în trecut în epoci în care nu se suspecta nimic, deci înainte de izbucnirea scandalului Volkswagen, așadar încă dinainte a descoperit că erau emisii mai mari uh, din partea vehiculelor din Germania mai mari decât limitele. Dar acum știm că norma prevede că doar autoritatea care a emis omologarea poate decide să intervină sau nu, ceea ce nu s-a întâmplat, de fapt. Iată, pur și simplu putem vorbi de imobilitate din partea, sau imobilism din partea autorităților de omologare. Așadar, piața omologărilor și legăturile cu industria automobilistică fac să fie improbabilă o intervenție corectă a autorităților. Vă întreb, considerați că activitatea de supraveghere a pieței a fost considerată pur și simplu inutilă și ineficientă pentru a elimina uh, autovehiculele poluante, așadar a fost uh, cumva uh, um, dată uitării. this, this really is a question... Este o întrebare pe care cred că ar trebui să o discutați cu Daniel Caleha, care a fost uh, răspunzător pentru această legislație și pentru supravegherea piețelor. Eu am examinat aceste aspecte din exterior, din uh, experiența mea în legislația de mediu, concluzionez că este important ca pentru monitorizarea legislației europene, trebuie să înțelegem foarte clar cine este responsabil și dacă facem acest lucru prin principiul subsidiarității la nivelul statelor membre, să avem reguli foarte clare care să ne asigure că toate statele membre implementează legislația în um, același fel și să existe controle pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă eficient. Mulțumesc. Acum altă întrebare. spre doamna Evi, am auzit în cursul acestor audieri eh, mulți martori care ne-au spus că, de fapt, atunci când e imposibil să se identifice eh, de multe ori e imposibil eh, identificarea prezenței unui dispozitiv de manipulare și chiar Volkswagen a admis că a trucat situația emisiilor. Dar pe 4 noiembrie am citit că Volkswagen declara că softurile sale nu încalcă regulile europene. Deci este o contradicție cu ce s-a întâmplat în Statele Unite. Credeți că e corect această interpretare a Volkswagen? Nu credeți că într-o câtva Volkswagen ar fi putut cumva să-și menține această poziție tocmai pentru că în legislația europeană nu e prevăzută obligația de a informa în legătură cu strategii uh, de manipulare, așa cum e prevăzut articol, în articolul 5.3 al regulamentului 715 ce privește autovehicule ușoare, uh, spre deosebire față de uh, vehiculele grele. I, I don't, I don't really think that, uh... Nu cred că strategia Volkswagen pe care am uh, urmărit-o în presă este una care va avea succes. Există diferențe între legislația din Statele Unite și Uniunea Europeană și există o, o obligație de informare în legislația americană care a motivat Volkswagen să recunoască aceste practici în Statele Unite. Însă, obiectivul legislației comunitare este același. Și interdicția acestor mecanisme de invalidare în legislația europeană este stabilită în mod foarte clar. Nu pot uh, imagina că cineva ar uh, spune că uh, utilizarea acestor mecanisme de invalidare ar putea fi justificată în legislația comunitară. Văd că a venit și domnul raportor Salpa Videgain. Îi dau cuvântul pentru a încheia acest, uh, această rundă. Îmi cer scuze pentru întârziere, însă am întârzierea avionelor uh, Uh, uh, uh, mi-a cauzat această întârziere. După, domnule Falkenberg, după schimbul de scrisoare, scrisori cu Direcția Generală and, and, and Enterprise, care a fost răspunsul uh, directorului general? continui să discut cu Daniel Calefa, însă în răspunsul său a fost uh, în mare de acord cu mine că este nevoie de o acțiune urgentă și mi-a explicat de ce unele dintre întârziere avuseseră loc, um, arătând necesitatea de a avea o posibilă majoritate în comitetul tehnic înainte de a uh, transmite o propunere eficientă, efectivă, care să fie supusă votului. Continui să lucrez împreună cu el și să îl conving că textul pe care am lucrat este suficient de matur pentru a fi um, prezentat și supus votului. Am purtat discuții și cu reprezentanții uh, industriei auto pentru a încerca, pentru a le arăta foarte clar că uh, Orice întârziere, orice tergiversare, orice probleme suplimentare din acest proces uh, ar, uh, s-ar reflecta foarte prost asupra lor și ar crea o problemă mai mare. M-am implicat foarte mult și echipa mea uh, zi de zi a lucrat cu Direcția Generală Enterprise pentru a se asigura că uh, Uh, o propunere va putea fi prezentată în TCMV. Vă mulțumesc. Este adevărat că v-ați exprimat acordul cu câteva luni după uh, cu rezultatul final la care s-a ajuns. Da, în cele din urmă i-am felicitat pe colegii mei, chiar dacă Ulterior am avut un vot care a susținut propunerea inițială a Comisiei. Mă bucur că această colaborare a fost una fructuoasă în, în final. Credeți că Uh, Uniunea Europeană, uh, că legislația Uniunii Europene este suficientă pentru a împiedica asemenea derapaje ale fabricanților? Eu cred că întrebarea ar fi mult mai bine pusă Direcției Generale care este uh, răspunzătoare de această legislație în legislația pentru care am fost eu responsabil în domeniul mediului, vă pot da exemple în domenii unde există modalități explicite de monitorizare, însă există legislații unde nu se prevede așa ceva, unde aplicarea și implementarea este la, lăsată autorităților din statele membre. Se pare că nu se puteau deschide anchete directe atunci. Vă rog să discutați aceste lucruri cu colegii care se ocupă cu aceste legislații. Dar dumneavoastră, în acest moment, trebuia să știți dacă e posibil sau nu să, să, exist, să se deschidă uh, anchete directe. Era posibil sau nu, după părerea dumneavoastră? Știți, noi lucrăm în direcții generale diferite și ca director general nu cunosc toată fiecare act legislativ din Uniunea Europeană. Deci dacă vreți să intrați în detaliu în legătură cu anumit, un anumit act legislativ și să vedeți cum se interpretează legislația respectivă, eu cred că e uh, are mai mult sens să îi întrebați pe cei care au fost răspunzători de această, acea legislație. În primul rând am discutat cu ei, au considerat că posibilitățile lor erau foarte limitate, însă nu este judecata mea, este mm, din auzite de la alții. Dar din, după câte înțeleg eu, nu, ar, nu s-ar fi putut deschide anchete directe de aceea mă surprinde că dumneavoastră o solicitați în uh, uh, solicitați o asemenea anchetă directă. Cred că ceea ce încercam să fac în această scrisoare este să arăt că există o problemă gravă ce afecta domeniul strategic pentru care eram Uh, responsabili și anume poluarea aerului în Europa, în mare parte datorită sectorului transporturilor și de aceea rugam pe colegul meu să se asigure că în toate actele legislative de care este responsabil să se, se um, exploreze uh, cum se Mm, pot utiliza mijloacele noastre pentru a se mm, împiedica poluarea aerului și cred că există modalități prin care se poate merge mai departe și asta încercam să transmit în scrisoarea adresată colegului meu. Vă mulțumesc, încheiem prima rundă de întrebări, trecem la a doua rundă de întrebări, unde punem întrebări mm, în câte 3 minute. Vă rog, respectați timpul pentru a lăsa suficient timp uh, un, pentru un răspuns. Primul uh, are cuvântul domnul Pizike. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la întrebarea mea referitoare la viitorul motorului pe arde. Mașinile electrice sunt văzute ca purtătoare a speranței pentru un alt uh, fel de tip de transport, să nu mai avem uh, emisii poluante, uh, emisii în suspensii și așa mai departe. Însă este suficient acest lucru numai la produc numai la producție, autovehicule electrice produc 60% mai multe emisii decât uh, autovehiculele și motoarele pe carburante. Apoi bateriile trebuie reciclate doi factori par de- decisivi. Cât se consumă curent electric și cum este um, um, produs acest curent. Ar trebui să promovăm mai puternic energiile regenerabile, um, solar, energia solară, eoliană, poate chiar fracking? Domnul Falkenberg, sunt de acord că trebuie să avem abordări holistice. Nu putem pur și simplu să spunem că între motorul electric și cel pe ardere, deci dacă avem de ales cel, între cele două, spunem că din motorul electric, motorul este electric, merge pe curent, deci e nepoluant. Trebuie să vedem cum e produs curentul. Trebuie să vedem în ce măsură se folosește cărbune, petrol, gaz um, pentru um, producția de electricitate și care sunt posibilitățile uh, de a polua mai puțin. Cred că trebuie, în mod clar, să investim în, energii regenerabile. Numai așa vom reuși să avem un mediu nepoluat. Gut, ähm, dann zu einer Aussage, die Sie vorhin getätigt haben. Sie waren Mai devreme ați spus că nu ați fost niciodată într-un laborator de testare. Am înțeles corect? Avem uh, Centrul Comun de Cercetare și există un uh, laborator acolo și la ISPRA. Mandatul nostru este pentru 12 luni și am fost în vizită. În timpul vizitei dumneavoastră ca uh, director general nu ați fost niciodată la ISPRA domnul Falkenberg. Nu e adevărat, am fost la ISPRA, am și vizitat laboratorul din ISPRA, însă nu am vizitat niciunul dintre laboratoarele din statele membre. Asta voiam să zic uh, mai devreme, dar am fost la ISPRA și în uh, laboratorul de măsurare a emisiilor. Mulțumesc, doamna Bânfoa. Voi vorbi în franceză și doresc să revin la ceea ce a spus la început. Ați spus că recomandați o legislație mai puternică, mai precisă, că recomandați un control independent. E foarte bine pentru că în propunerile privind omologarea de tip noi propunem o agenție europeană de control și de impunerea unor sancțiuni pentru reguli nerespectate și acțiuni coordonate rapide. Sunt toate propuneri foarte bune. Eu aș dori să revenim la ceea ce ați uh, trăit dumneavoastră în timpul mandatului dumneavoastră la Comisia Europeană. Prin corespondența pe care am putut-o citi cu colegii dumneavoastră, dar și prin răspunsul la întrebarea cu numărul 8, vedem că spuneți că uh, de mult timp depășirea emisiilor de noxe era o problemă. De ce nu au existat eforturi suficiente? Dumneavoastră, de ce nu ați acționat uh, pentru a uh, lansa inter, uh, proceduri de încălcare împotriva statelor membre sau pentru a cere statelor membre să respecte legislația în ceea ce privește emisiile de noxe? Asta este uh, întrebarea. Suntem în 2016. Ce viziune aveți referitor la ceea ce s-a întâmplat? cu o perspectivă înspre viitor. Sper că îmi veți da un răspuns uh, sincer și lucid. Domnul Falkenberg, așa cum vedeam eu lucrurile, cum am analizat eu lucrurile, mi se părea că legislația de punere în aplicare nu era suficient de clară și testele de laborator negociate timp de ani de zile cu detalii tehnice incredibile nu ne permiteau să avem posibilitatea să măsurăm uh, emisiile într-un mediu real. Iar intenția mea era să se îmbunătățească legislația, să ameliorăm legislația. Doamna Bânfa îi întrorupe. Bun, ameliorarea legislației pentru viitor, dar în situația actuală există respectarea legislației actuale. Multe persoane pe care le-am audiat uh, consideră că legislația este suficient de precisă. De ce nu s-a făcut acest lucru? Comisia face pentru multe alte texte acest lucru. De ce pentru acest uh, regulament 715 uh, din 2007 nu s-a insistat asupra respectării legislației. Pe, pentru că se știa că ea nu este respectată. Din 2009-2010 existau schimburi de e mail care arătau că exista ceva ce semăna în mod uh, uh, destul de suspect cu un dispozitiv de invalidare. Domnul Falkenberg, dovezile pe care le-am văzut eu nu Uh, m-au făcut uh, să, niciodată să suspectez că am avea de-a face cu o infracțiune. Depășirile despre care vorbeam uh, rămâneau într-un cadru care ar fi putut să se explice cu cele două puncte pe care le-am menționat. Modularea în laborator a modului în care este condusă o mașină poate justifica diferența între diferite vehicule. În tot ce am văzut, uh, nu am văzut o probă de infracțiune până în momentul în care studiul ICCT uh, ne-a arătat diferențe de emisii de 20 de ori mai mari, uneori chiar 37 de ori mai mari și uh, atunci am început să adresez întrebarea și am adresat-o colegului meu, Caleha, dacă nu există o problemă juridică. Însă, acest studiu eu l-am văzut în octombrie 2014 și eram practic în momentul în care urma să înlocuim vechea legislație cu o nouă legislație în ceea ce privește emisiile reale. Am menționat această problemă colegului meu, el se ocupa de acest resort și am continuat să solicit o legislație mai precisă, mai adecvată și pentru a se măsura uh, ceea ce emite în mod real o mașină decât să discutăm dacă există sau nu o manipulare sau dacă ea este legală sau nu din punctul de vedere a unei legislații pe care oricum doream să o schimbăm. Mulțumesc, domnul Ghezike. Domnule Falkenberg, eu din nou. La început ați solicitat claritatea legislației și o aplicare comună în statele membre. În regulă, dar știți la fel ca mine că Um, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Aplicarea este diferită în statele membre diferite. L-am avut pe ministrul de transport uh, german, Alexander Dobrindt, care a făcut referire la, stat, la cazul Fiat uh, din Italia. Poziția germană este că dispozitivul de invalidare de acolo este ilegal. Italienii sunt de altă părere. Iar la final, uh, domnul ministru vorbea despre uh, un punct de clearing. Este nevoie de mai multe competențe la Comisia Europeană pentru că ați explicat cât de dificilă este um, și interacțiunea între diferitele direcții generale. Ce se poate face la nivelul Comisiei astfel încât legislația să poată fi aplicată în mod unitar? Domnul Falkenberg sunt de acord în mare parte cu dumneavoastră. Sunt de părere că aplicarea unitară a legislației europene se poate îmbunătăți prin acordarea mai multor posibilități comisii sau uh, comisiei sau unei agenții, agenții uh, independente, astfel încât aceasta să poată uh, analiza cum sunt aplicate normele juridice în statele membre. În domeniul mediului, am menționat asta deja, am găsit uh, de multe ori uh, diferențe pe care le-am adus în fața uh, Curții Europene de Justiție. Însă, cred că trebuie să se facă cel puțin uh, uh, verificări între egali și nu numai să ne bazăm pe faptul că instituțiile naționale vor uh, aplica în realitate uh, la fel uh, textele juridice. Domnul Ghezike, noi suntem legiuitori, le dăm la comisie tot, tot ce vreți, agenție, platformă, competență, ce, um, competență centralizată în Comisia Europeană, s-ar fi putut evita acest scandal dacă am fi făcut, uh, dacă v-am fi dat toate aceste competențe? Domnul Falkenberg, e greu să răspundem la întrebări de tipul dacă ar fi fost, ce s-ar fi întâmplat. Din exemplele pe care le știu eu, în care comisia are posibilitatea de a face verificări, în domeniul farmaceutic, de exemplu, există mecanisme de supraveghere foarte stricte pentru comisie, e bine, cred că acolo arat, există probe că astfel de sisteme funcționează și funcționează mai bine uh, decât uh, această cooperare nestructurată. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Falkenberg, pentru prezență. Aș vrea să ne întoarcem la scrisoarea pe care i-ați, scri- trimis-o domnului Caleha Crespo. Ați spus că DG Enterprise a fost deschisă pentru amendamente care să constituie un temei juridic uh, pentru practici care sunt ilegale. Din această propoziție putem ajunge la o uh, concluzie că DG Enterprise ar fi, ar fi fost deschiși pentru amendamente, pentru a submina RDE și pentru a permite practici ilegale. Este o interpretare corectă? Și ce fel de, uh, la ce fel de practici ilegale vă refereați? Domnul Falkenberg referirea este corectă, însă la discuții ce țin de TCMV, în momentul respectiv aveam senzația că în special reprezentanții industriei auto încercau să slăbească legislația în ceea ce privește testarea în uh, condiții reale și atrăgeam atenția uh, asupra faptului că, într-unul dintre cazuri, la un grup uh, tehnic, am avut senzația că colegii acordau mai multă uh, importanță argumentelor uh, comisiei, um, argumentelor aduse de cei din industrie și de aceea am atras atenția colegilor spunându-le că avem nevoie de o legislație mai puternică. Deci sunteți de acord că erați de părere că industria auto influența prea puternic uh, procesul legislativ. Domnul Falkenberg, nu, cred că industria auto încerca să introducă uh, uh, legis, formulări care să dilueze legislația. În general, consider că industria auto trebuie să poată participa la legislație. Eu analizez însă îndeaproape direcția intervențiilor lor și uh, Aici mi s-a părut că sugestia lor nu era uh, utilă. Iar acum, revenind la ce se întâmplă în ziua de astăzi, având în vedere că la nivelul comisiei, industria auto participă în mod activ, la nivelul grupurilor de experți, cu expertiză și um, um, asistență tehnică. Vi se pare că există un, un conflict de interes când cei supuși reglementării uh, pot interveni atât de puternic? Domnul Falkenberg, atâta timp cât folosim uh, cunoștințele lor tehnice și uh, le echilibrăm cu evaluările noastre independente de la instituții, de la institute, de la ONG-uri, de la alți participanți, nu am o problemă cu asta. Mi se pare că ne oferă o bază mai bună asupra căreia uh, să ne bazăm uh, pozițiile uh, științific, științifice. Doamna Dali, și se atinge acest obiectiv în momentul de față, acest echilibru? Domnul Falkenberg, cred că rezultatul, legislația RDE pe care am propus-o, este o îmbunătățire clară și aș spune că este un rezultat echilibrat. Mulțumesc foarte mult! Urmează, ia ghiciți cine, domnul Gheziche. Domnul Gheziche, par să mă bucur de o serie. Um, domnule Falkenberg, până acum v-am pus întrebări drăguțe, voi, îmi voi permite să fiu un pic mai critic. Această scrisoare, de multe ori citită din 2014, uh, din câte știu eu, această scrisoare către DG Enterprise a conținut uh, și o anexă un, atașament, un atașament. Știm asta din comunicarea cu e-mail-uri. Când uh, nu este... Uh, când mi se trimite un e-mail, un e-mail uh, în care se face referire la un atașament, dar nu îl, uh, dar nu, îl, nu este atașat e-mailului, uh, spun acest lucru imediat. Iar la dumneavoastră, timp de 10 uh, luni nu s-a... Uh, se pare că nimeni nu și-a dat seama că lipsea acest atașament. Practic se trimiteau e mail fără uh, atașament, cu toate că se făcea referire în aceste e mail la un atașament. Domnul Falkenberg, cred că se poate explica acest lucru prin faptul că putem porni de la premisa că lucrurile s-au întâmplat așa cum ne le-am închipuit în discuțiile pe care le-am avut cu colegul Caleha, am vorbit despre aceste atașamente de la bun început. Nu am uh, avut vreo idee uh, că ceea ce am trimis eu nu conținea aceste uh, atașamente și aceste anexe, pentru că am vorbit despre tocmai aceste atașamente. Practic, a reieșit mai târziu, numai că vorbisem despre un atașament, vorbisem despre uh, faptul că, și eram de acord că atașasem un document, dar uh, până la urmă n-am dat seama că de fapt nu fusese uh, trimis. Domnul Ghezic, eu când mă uit la cifre, 9 uh, noiembrie 2011 trimit și apoi mai târziu Uh, în 2015 scandalul Volkswagen și uh, dup- la o săptămână după scandalul Volkswagen ați trimis uh, anexa respectivă. Mi se pare cel puțin ciudat. Sper că comisia în ziua de astăzi nu mai are nevoie de 10 luni pentru a transmite un atașament. De acord cu dumneavoastră. Ok, thank you. Uh, Mr. Blanco Lopez. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc după toate cele pe care le-am putut, le putut asculta aici. Ați participat și la reuniunea uh, Comitetului Tehnic uh, RD. Aș vrea să vă întreb, uh, dumneavoastră ați vorbit despre preocupările dumneavoastră cu statele membre. Mă gândesc, mă refer la uh, Direcția Generală. Da, răspuns personal, n-am participat niciodată, însă colegii mei au participat uh, la aceste discuții și sigur că și-au exprimat preocupările. Intervenție fără microfon. Microfon, please. Eh, Așadar, da, ați vorbit cu statele membre legătură cu preocupările date de atunci Uh, ați primit uh, niște răspunsuri din partea statelor membre și dacă dacă au fost acestea. I think there were, there were many reactions. There... Au fost uh, multe reacții. Răspunsul a fost multe reacții, atât în comitet și asta reiese din protocolele comitetului. Au fost discuții bilaterale de care eu știu, deoarece colegii mi le-au transmis de-a lungul anilor. Uh, mi-au spus că au existat schimburi de documente în scris, au fost convorbiri telefonice în legătură cu aceste probleme um, în cadrul reuniunilor și pe lângă reuniuni, deci a existat un schimb de opinii constant. Domnul Blanco Lopez, a spus că ați avut o relație intensă cu domnul Caieha de-a lungul întregului proces, uh, a făcut o comunicare, de asemenea, dar uh, în ce măsură a fost și eficientă colaborarea asta ca să faceți față problemelor pe care dumneavoastră le-ați descoperit de-a lungul timpului? Răspuns. Bun, am uh, făcut-o repetate rânduri, uh, suntem colegi, ne întâlnim adesea, am început uh, această colaborare cu predecesorul domnului Caieha și când domnul Caieha a preluat funcția, am uh, stabilit uh, reuniuni uh, în mod constant între noi și de fiecare dată când ne-am întâlnit uh, am stabilit agenda subiectelor ne, uh, de discutat și uh, noi, uh, în repetate rânduri, am vorbit despre necesitatea de a trece de la testarea de laborator la teste de emisie în condiții reale uh, de stradă. Și Daniela și cu mine n-am avut niciun fel de divergență de opinii în legătură cu direcția în care trebuie să ne îndreptăm și asta în mod urgent pentru a uh, ne coordona cu planul de acțiune ca 2020. Mulțumesc. O ultimă întrebare. Dincolo de comunicările la care am avut acces, ați spus că nu existau diferențe despre stabilirea răspunsului pe care îl oferau uh, aceste două direcții generale despre care vorbim. No, I, when, whenever, whenever... Răspuns. Nu, ah, no, de câte ori am avut uh, discuții cu colegul meu, am convenit că era necesar să facem progrese, să acționăm. Asta nu înseamnă că procesul nu a fost uh, câteodată, nu s-a desfășurat mai încet decât aș fi dorit eu, dar cred că și uh, colegul meu și-ar fi dorit să ne mișcăm mai rapid, însă n-am reușit să o facem, din păcate, să ne, n-am reușit să ne încadrăm în calendarul dorit. Mulțumesc. Trei minute să for mevrouw Mulțumesc și acum are cuvântul uh, pentru 3 minute doamna Mirink. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Falkenberg. Considerați că uh, această optimizare a ciclului poate fi definită precis și dacă da, considerați că aceste practici nu sunt legale în uh, uh cadrul juridic actual sau este mai precis un domeniu nelegislat, gri, știu? Și cine credeți că ar fi trebuit să fie responsabil pentru a risipi aceste nelămuriri și această zonă gri? De ce nu s-a acționat imediat? I think I would like to come back. Răspuns. Aș reveni, dacă îmi permiteți, la analogia pe care am făcut-o anterior. Deci, e dificil de stabilit când anume e legală evaziunea fiscală și e doar din punct de vedere moral greșită. La fel, din păcate, cred eu că uh, stau lucrurile și în această situație cu emisiile autovehiculelor. Am văzut fabricanți care uh, au încercat să optimizeze, nu? Să-și optimizeze autovehiculele în testele de, labora- de laborator ca să obțină cele mai bune rezultate posibile. Eu înțeleg că au făcut-o în limitele legii, în limitele celor permise de lege. Apoi, ulterior, am înțeles că în măcar un caz probat, și anume cazul Volkswagen, s-a utilizat echipament care depășea Uh, cadrul legal. Însă eu am, recunoscut, eu am înțeles că până când a fost recunoscut acest cadru de către Volkswagen, totul, totul s-a desfășurat în limitele legii. Deci, reacția noastră a fost să îmbunătățim legislația. Asta însemnând să depășim testele de laborator și să trecem la mediul real de condus. Deci să măsurăm emisiile odată ce un autovehicul e condus, nu știu, un oraș, pe autostradă, pe o pantă muntoasă, în situații foarte diferite. So there was no gray area on that moment. Deci la cel mai nu exista această zonă gri. Nu, nu, eu consider că există această zonă gri. Asta, asta am răspuns. În orice fel de legislație, până la urmă, există riscul uh, existenței unei zone gri și anume o interpretare diferită a legii. De aceea mi-am început prezentarea spunând că problema începe cu gradul de claritate a legislației. Noi, în mod colectiv, Comisia, a propus, dar și Parlamentul și Consiliul ca legiuitor trebuie uh, toți împreună să ne asigurăm că legislația noastră să fie cât mai clară și precisă posibil ca să evităm existența unor asemenea zone gri. În trecut și în cadrul acesta pe care îl discutăm, cred că da, există zone gri. Și cred că fabricanții sau un fabricant măcar a încercat să utilizeze această zonă gri. Mulțumesc. Acum domnul Salva Videgain. Thank you, Thank you very much indeed once again. Mulțumesc din nou, domnule Falkenberg, în limba engleză. Aș întreba, cum evaluați uh, capacitatea de expertiză tehnică și resursele Comisiei Europene în tehnologii de autovehicule ca bază cea mai bună pentru a revizui uh, legislația actuală în domeniu? Um, I, I would suggest... Răspuns. <laughs> Dacă puteți să repetați întrebarea în uh, viitoarea sesiune, pentru că eu nu am fost la niciun moment uh, uh, omul care s-a ocupat de aceste probleme. Ce vă pot spune ca exemplu e că în urma unei evaluări a studiului ICCT, Consiliul Internațional privitor la transportul curat, uh, la care ne-am referit deja aici, la două săptămâni după ce am reușit să cooptăm un expres suplimentar la DGNV, uh, pentru că personalul nostru este limitat și constrângerile de timp sunt foarte mari. Personalul nostru participă la o mulțime de reuniuni, în fine. Pot să vorbesc doar în numele directoratului general pentru care am fost responsabil eu. Din păcate, nu suntem destui. Nu avem resurse umane suficiente. Și ar trebui tot să discutați întrebarea în legătură cu cât de bine s-au limitat echipată DigiGrow cu directorul DigiGrow. Thank you very much uh, indeed for your answer. I would like to know... Mulțumesc pentru răspuns și acum aș vrea să știu ce opinie aveți în legătură cu motivul pentru care uh, atât de multe omologări de tip sunt făcute în state în care nu există producția de autovehicule, cum este Luxemburg, de exemplu, sau Malta. Ce explicații aveți pentru aceste, acest fenomen de alegerea țării unde îți omologezi autovehiculul? Răspuns. Pare rău, dar nici această întrebare nu este de competența mea. Nu știu care este legislația în domeniu, dar sunt convins că persoana care mă va urma pe acest podium vă va putea oferi un răspuns competent la toate aceste întrebări. Pot să vă spun că în legislație, din câte știu eu, am văzut că statele membre sunt responsabile pentru omologarea de tip. De ce și cum se face acest lucru în detaliu nu este de competența mea. For you is it normal that in this country... Dar e normal pentru dumneavoastră să existe acest fenomen? Există unele țări în care se fac foarte multe omologări de tip. Țări care nu sunt producătoare de autovehicule. Crezi că e normal? Aș vrea să știu măcar care e părerea dumneavoastră personală. As a, as a principal... Răspuns. Ca principiu, aș spune că sunt uh, uh, încrezător în orice fel de autoritate a unui stat membru, fără discriminare. În multe uh, cazuri și domenii am discutat uh, procesele de verificare a standardelor, procesul de control al producției și metodelor de producție și cred că majoritatea cazurilor pe care le cunosc eu, statele membre au controle interpare, într-o formă sau alta, au un mod de a schimba experiențele și noi în Europa acceptăm că aceste autorități le spun de același statut și aceleași calități. Ar spune cumva că dacă nu există o activitate directă de fabricație de autovehicule, poate că o asemenea autoritate poate beneficia de mai multă independență decât uh, un stat membru în care activitatea de fabricare de mașini este una foarte importantă. Deci poți să privești problema din puncte de vedere diferite, însă lucrăm în cadrul unui sistem european legal care recunoaște că aceste uh, autorități uh, dispun de uh, aceleași puteri și munca lor este de calități aproximativ egale. Mulțumesc, doamna Kalmbach. Mm, bună ziua, domnule Falkenberg. Îmi pare rău că n-am putut să asist la cuvântul noastră de introducere și am pierdut și parte a discuției ulterioare, însă am fost aici când Ana Dalia a întrebat în legătură cu grupurile de experți și uh, vreau să mă refer la această întrebare. Nu credeți că, de dragul transparenței, reprezentanții industriei autovehicule trebuie să fie consultați doar la stadiul inițial al procesului? Și apoi orice fel de legătură cu ea ar trebui interzisă pentru că actualmente lucrul la versiunea finală a regulamentului uh, este supusă controlului mem- statelor membre la TCMV. Nu cumva statele membre își pun în valoare prea mult propriul interes. Răspuns. Nu știu dacă e împotriva. e, e de apanajul industriei producătoare de autovehicule să este în interesul sau nu să, să producă produse fiabile deci are o problemă industria de autovehicule dacă se descopere că uh, ea produce autovehicule care nu respectă standardele. Deci nu cred că aș fi uh, din oficiu de acord cu ideea că orice fel de industrie are vreun interes în a eluda legislația de mediu sau de sănătate, să spunem, sau standardele de siguranță. Însă, uh, înțeleg ce vreți să spuneți. Sigur, trebuie să fim foarte precauți în legătură cu experții eh, la care apelăm și trebuie să delimităm foarte clar lucrurile. Deci să vedem cine exact ia decizia finală, că decizia finală trebuie să fie una independentă și făcută de către serviciile comisiei eh, după o, o eh, foarte bună informare și ele sunt cele care au dreptul de a face o propunere. Întrebare, dacă credeți că sunt într-adevăr independente la momentul actual? Răspuns am uh, experiență de aproape 40 de ani în serviciile comisiei și în domeniile de care m-am ocupat eu, aș spune că în marea, marea majoritate a cazurilor pe care le cunosc, nici măcar nu pot să mă gândesc la ora actuală la un caz în care aș, spune că, aș putea spune că am dat ascultare al, a unor experți din uh, un sector al mediului de afaceri și, și asta ne-a dus pe o cale greșită. În toate cazurile de care mi-amintesc, noi am dat ascultare reprezentanților sectoarelor, uh, mediului de afaceri, societatea civilă, ONG-uri, uh, apoi uh, oameni de știință, institute de cercetare și doar după ce am uh, dispus de toate aceste informații am putut să ne formăm o propunere solidă și bazată științific. Mulțumesc și acum doamna Lopez Bermejo. Da, mulțumesc din nou. După cum spuneam, uh, utilizarea acestor dispozitive de manipulare Eh, están prohibidos desde... Deci, încă din 1998 este interzisă pentru toate autovehiculele. În acest sens, în legătură cu omologarea de noi autovehicule, v-aș întreba, dumneavoastră, n-ați suspectat că se utilizau asemenea dispozitive de manipulare? Cum justificați omologarea unor autovehicule cu emisii care depășeau norma? Și, în acest sens, uh, la fel, nu uh, aveți suspiciuni că autoritățile naționale din Germania, Regatul Unit, Franța, țările de jos, Luxemburg, Spania, Italia, Belgia, uh, Uh, aprobau punerea în circulație unor autovehicule care încălcau normele. Și dacă da, de ce considerați că nu s-a inițiat niciun fel de proces de anchetă și de deschiderea unei proceduri de încălcare? Și apoi, credeți că este necesar un uh, regulament privitor la omologarea unor autovehicule în loc de o directivă cadru? at, uh, at, at no point did I, did I think în niciun moment n-am considerat și nici nu mi s-a spus că în statele membre ar exista practici care să fie ilegale. Și cred că am spus-o și în scris, în, răspunzând la întrebări. Cred că e foarte dificil să ne închipuim că autoritățile competente din statele membre ar fi acționat încălcând cerințele legale. Noi suntem un, un stat de drept, sau în fine, suntem un sistem de state de drept. Europa respectă dreptul și ar fi fost dificil de anticipat o asemenea situație, așadar. Din nou, consider că, sigur, am avut o problemă de interpretare, eh, a interpretare a eh, măsurii în care era posibil să interpretez legea. Eh, sigur, dacă statele membre ar fi trebuit să fie mai vigilente, ar fi trebuit să pună mai, între, mai multe întrebări când uh, au văzut că există diferențe între, laboratoarele, dintre testarea de laborator și emisiile reale, la întrebarea asta răspund da, ar fi trebuit să procedeze așa, însă uh, nu cred că ar fi existat vreo uh, suspiciune la un anumit moment că ar fi fost vorba de practici ilegale pe care le autorizau sau la care participau implicit sau explicit autoritățile din statele membre. Mulțumesc. Da, Deli, vă pune ultimele întrebări, vă rog. Mulțumesc, aș dori să revin la uh, răspunsul la ultima întrebare noastră, din nou vorbeați pe drept cuvânt de slăbiciunile autorităților naționale. Faptul că avem pe uh, drumurile noastre autovehicule care depășesc și de 5 ore normele autorizate și totuși au trecut cu succes de aceste faimoase teste uh, testele NDC. Întrebarea mea e simplă, deci suntem de acord cu cele ce spuneți. Acum însă... Trebuie să anticipăm viitorul. Să vedem ce ne propune dumneavoastră cu acest faimos nou sistem de omologare a vehiculelor. Astăzi, puteți spune, la fel ca mulți dintre noi, că e timpul să existe o adevărată autoritate europeană independentă în acest domeniu care să supravegheze. Noastră vorbeați uh, de chestiunea supravegherii piețelor, dar și uh, de chestiunea omologării vehiculelor. Deci ar trebui să nu se existe o asemenea autoritate? Răspuns. Cred că sisteme în care există autoritate europeană, aceste sisteme au dovedit că funcționează. Deci consider că, da, ne-am putea gândi la o asemenea soluție. Însă, ultimul cuvânt aparține legiuitorului sau statelor membre, Parlament, Consiliul, Comisie. Ele sunt cele care trebuie să spună în ce măsură sunt gata să facă pași uh, pe această cale. Dar sunt convins că acolo unde s-au întreprins măsuri în această direcție, avem uh, asigurări mai bune că interpretăm și aplicăm legile adoptate aici în mod comparabil, în mod egal pe întreg teritoriul european. Doamna Deli, bun, suntem de acord, dar întreb, aveți uh, niște proiecte de viitor? Uh, dacă va fi această nouă agenție, cum garantăm independența ei? Că vă ați la așa ceva. Vedem că fiecare încearcă să uh, tragă mai mult mai spre el, să aibă cât mai mult profit. Să ne bazăm pe un model american cu această agenție de mediu și de sănătate sau să considerați că trebuie să acționăm treptat, să creăm mai întâi această agenție care să supravegheze autoritățile naționale mai întâi și apoi să poată fi total independentă și să impună soluții autorităților naționale. Je pense que le, le premier pas... Răspuns. Eu cred că primul pas ar fi să avem o legislație clară și limpede la nivel european. Și apoi atacăm tot ce înseamnă punerea în aplicare și cred că uh, uh suntem pe cale de a dispune de așa ceva cu legislația privitoare la testele de emisii reale, uh, RDE, testele RDE, vom avea o bază mai bună și următoarea etapă e de a hotărâ cum consolidăm cooperarea fie descentralizată între autoritățile statelor membre sau uh, să avem o autoritate centrală, dar în acest moment vedem cum o definim. Dar, în fine, asta e o chestiune ce se va hotărâ pe viitor și ăsta va fi rolul uh, celui care, sau cele care va urma, mă va uh, urma în funcție. Da, e bine că încheiem uh, privind spre viitor. Domnule Falkenberg, mulțumim din nou pentru participare. Colegii care uh, doresc să pună întrebări în scris o pot face uh, înaintea zilei de vine 13, 18, mă scuzați, și acum o scurtă pauză înainte de a audia pe următorul invitat. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, spune domnul Falkenberg. Okay, colleagues, we can uh, move on with our... Stimați colegi, putem să trecem la a doua audiere. Îi urăm bun venit, uh, îi urăm bun venit domnului Daniel Calehai Crespo, fost director general al Direcției Generale GROW. Mulțumim foarte mult că a acceptat invitația. Ați fost uh, invitat în, la comisia noastră în capacitatea dumneavoastră de fost director general al Direcției Generale Industrie IMM-uri în, până în 2015 pentru a obține mai multe informații despre legislația actuală în ceea ce privește omologarea în Uniunea Europeană. Am primit prin e-mail răspunsurile la întrebările preliminare. Avem o oră și 40 de minute la dispoziție pentru această dezbatere. Vă dau uh, cuvântul acum pentru a face o prezentare în jur de 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, stimați membrii. Vă mulțumesc pentru invitația de a compare încă o dată în fața comisiei dumneavoastră, pentru că am participat ca, la o primă sesiune ca director general al Direcției Generale Mediu. Deci, acum mă bucur că am ocazia să o fac în capacitatea mea de fost director la Direcția Generală Enterprise și dacă îmi permiteți, voi adăuga câteva observații și despre experiența mea de la DGMV din, de la 1 septembrie 2015. Încep cu perioada când am fost în Direcția Generală Grow, aș, aș spune că acești ani au fost ani de acțiune. De ce? Pentru că atunci când am început activitatea mea ca director general la Digi Enterprise, după aceea Digi Grow, Responsabilitatea mea a fost să uh, redactez comunicarea CARS 2020 și să mă asigur de implementarea sa. CARS 2020 a fost un exercițiu fără precedent care a acordat o strategie comprehensivă pentru sectorul auto, pentru a uh, susține competitivitatea, capacitatea de inovare și, nu în ultimul rând, uh, contribuția sa la durabilitate. Să ne amintim de situația la momentul respectiv. Criza economică profundă, o necesitate urgentă pentru un plan care angaja care angaja milioane de europeni, dar și o responsabilitate cheie pentru a, a mm, respecta standardele de securitate și de mediu. Știți ceea ce s-a întâmplat? Comisia așa a adoptat comunicarea în noiembrie 2012, ca urmare a unor discuții extinse cu statele membre, mai mulți comisari, 9 miniștri, Comitetul Regiunilor, 18 actori din partea industriei, sindicatelor, ONG-urilor, uh, pentru un proces transparent și inclusiv. O lună mai târziu, Consiliul de Competitivitate din decembrie 2012 a adoptat acest plan și cu un an mai târziu, în decembrie 2013, Parlamentul European a susținut acest plan cu acordul Comisiei uh, TRAN uh, și EMPL. Unul dintre elementele acestui plan a fost uh, emisiile reale în condiții de condus toate instituțiile au fost de acord cu diagnosticul. Vă reamintesc ce am spus, că procedurile actuale pentru măsurarea poluanților nu reprezintă condițiile reale de conduită. Și am spus că, în special emisiile de noxe, sunt uh, semnificativ mai uh, ridicate în condiții reale decât limitele măsurate în cazul testelor, în special în, caz, în cazul vehiculelor diesel. Deci, sistemul nostru nu funcționa. Pe lângă acest lucru, multe state membre nu respectă în momentul de față legislația cu privire la calitatea aerului. Știți cifrele, 400.000 de morți premature în Europa, 70.000 uh, legate de sectorul transporturilor. Comisia, uh, comisia i s-a solicitat să dezvolte o nouă procedură de testare pentru a măsura emisiile în condiții reale ale automobilelor și să îmbunătățească testele de laborator care nu funcționau corespunzător. S-a convenit un calendar politic să se finalizeze această muncă până la intrarea în vigoare a standardului Euro 6 cu aplicarea de plină din 2017. Toate părțile erau conștiente de aceste discrepanțe între uh, laboratoare și condiții reale. Nimeni nu a contestat această abordare sau calendarul. Toată lumea a fost de acord că este calea înainte. A fost foarte clar pentru noi că pentru a îmbunătăți situația, am, va trebui să lucrăm pe două căi, înainte de procedura de omologare și după aceea să uh, consolidăm uh, supravegherea pe piață. Aceste două sunt aversul și reversul medaliei. Vă reamintesc că Comisia a reușit în timpul mandatului meu să lanseze mandatul de revizuire, să îl încheie, să-l adopte în mai, să adopte în mai 2015, adop, să adopte EMPS ca măsură de, măsura, de utilizat pentru omologare. A fost o schimbare radicală. De asemenea, am pregătit un al doilea test care a fost adoptat și am negociat în un nou test mondial WLTP care era gândit să uh, înlocuiască uh, vechiul test european de ciclu de condus uh, care era deja perimat. Aveam și propunerea de omologare care era deja pregătită în momentul în care am uh, părăsit eu direcția generală și a fost propusă în ianuarie 2016. Știu că comisia dumneavoastră este foarte preocupată și interesată dacă comisia a întârziat procesul de a introduce aceste nouă teste. Este una dintre problemele pe care le examinați. Uh, să fie foarte clar, regulamentul 715 uh, dă Comisiei puterea de a dezvolta un nou test. Munca a început imediat. Direcția Generală Enterprise era în conducere, am lucrat în cooperare strânsă cu alte direcții generale, în special DG Environment și cu GRC, care a elaborat două standarde tehnice și care a creat un grup de lucru pentru uh, standardele tehnice și uh, salut munca tuturor colegilor. Cu toate resursele limitate deja menționate, munca a fost făcută atât de către GRC și prin uh, interacțiune de aproape, apropiată între, cele, între servicii. În raportul 2013 al GRC s-au analizat două abordări uh, complementare. Trebuia schimbat uh, uh testa, era vorba de testarea uh, EMPS, așa numita testare în condiții reale cu uh, dispozitive portabile. A fost, s-a considerat mai eficient să se acopere o gamă mai largă de emisii, însă ne a spus în 2013 că exista o uh, disponibilitate limitată a echipamentului uh, PEMS și că există constrângeri climatice și geografice, că există costuri de implementare și că trebuie să definim foarte precaut condițiile de mediu, temperaturile permise și uh, condițiile cheie. Deci mai era nevoie de lucru. De aceea GRC a fost i-a fost solicitat să dezvolte o procedură PEMS. Industria era în favoarea unui ciclu uh, aleatoriu și această poziție nu a fost urmată. Deci uh, s-a convenit și că Comisia va uh, susține aceste teste ca procedură complementară în procesul WLTP. Îmi cer scuze pentru toate aceste acronime, însă dacă menționez uh, numele pe larg, pierd, pierd timp. S-a convenit de asemenea că testul final trebuie să fie aplicat până în 1 septembrie 2017. Uh, sarcina era enormă, uh, problemele tehnice complexe, reguli diferite, interese diferite, uh, politic foarte complex. A fost o provocare enormă și nicio altă regiune din lume nu și-a asumat o asemenea sarcină. Uniunea Europeană deja conducea din nou în sectorul auto unde standardele sunt globale în multe sensuri. Munca tehnică s-a încheiat în aprilie, s-a încheiat în aprilie 2014, când Comisia a prezentat uh, arhitectura RVE către TCMV uh, și am convenit că este necesar uh, ceea ce este necesar pentru a facilita adoptarea. Noul test a fost discutat la fiecare reuniunea comitetului în 2014. La fiecare uh, reuniune a Comitetului pentru Autovehicule am uh, discutat acest lucru. Comisia nu putea să adopte acest uh, text autonom. Avem nevoie de comitologie de majoritatea statelor membre. În acest context, colegul meu, Karl Falkenberg, mi-a scris spunându-mi că îl preocupă faptul, faptul că acest dosar este întârziat. Răspunsul meu pe care vi l-am comunicat a fost uh, foarte, des, foarte clar că nu putem accepta nicio întârziere și nicio diluare a prevederilor. Însă a fost foarte dificil pentru că discuțiile au fost uh, foarte lungi și s-au făcut propuneri de ultimă oră care au trebuit să fie examinate. Este la prima dată când se făceau asemenea teste în condiții reale în lume, deci apăreau tot felul de noi probleme tehnice. Actul legislativ a fost adoptat în mai 2015. Este adevărat că am vrut să-l adoptăm în septembrie 2014. Am întârziat câteva luni. Mai 2015 aveam o nouă comisie care a, um, și-a asumat rolul în noiembrie 2014. A trebuit să ca această propunere să treacă prin Colegiul de Comisari și după aceea nu am avut uh, majoritatea calificată în martie, am avut-o în mai 2015. Ca urmare a, a acestor aprobări interne, toate serviciile comisiei, inclusiv Direcția Generală Environment și GRC au, și domnul Falkenberg au fost de acord și mi au mulțumit în martie 2015 pentru rezultat. Știu că comisia dumneavoastră se uită și la dispozitivele de invalidare. Uh, este un concept fascinant uh, la ce se referă. Trebuie să menționez că aceste dispozitive sunt interzise în legislația europeană din 1998 și orice producător care le folosește trebuie să fie pedepsit. Regulile sunt foarte clare și statele membre au la dispoziție regulile necesare pentru uh, a aplica legea. Comisia nu a primit niciun fel de Uh, probe cum că aceste dispozitive ar fi fost folosite datorită faptului că testul era învechit. Însă, eram convins că un nou test ar putea să reducă riscul utilizării asemenea, unor asemenea dispozitive de invalidare. În concluzie, câteva cuvinte în legătură cu ultimul an în acest, uh, această Direcție Generală Environment. Cu voia dumneavoastră. Chiar după ce mi-am ocupat postul, a izbucnit uh, scandalul Volkswagen a avut un impact foarte mare asupra reputației industriei europene. Am fost șocat și eu am fost chiar furios pentru că eram director general al Direcției Generale Enterprise și mi-ar fi plăcut să evităm acest scandal. În Direcția Generală Environment, instrucțiunile mele către servicii au fost foarte clare. Să susținem pe deplin DigiGrow în toate acțiunile sale, inclusiv să solicite statele membre să facă anchete naționale. În al doilea rând, să examinăm dacă directiva responsabilității de mediu poate să se aplice. De ce Statele Unite pot să dea în judecate Volkswagen? De ce Uniunea Europeană nu are un asemenea instrument? Din păcate, analiza noastră ne-a arătat că directiva respectivă nu acoperă emisiile în aer, acoperă biodiversitatea și apa și alte aspecte. Am scris tuturor direcțiilor generale care se ocupă cu mediul să acționeze. Trebuie să nu este suficient să se schimbe procedurile de testare, trebuie să se facă mult mai multe în orașe, măsuri de impozitare și salut câțiva dintre eurodeputați de aici. Am ajuns la un acord în legătură cu plafoanele internaționale care va reduce emisiile până în 2030 și vom continua să uh, uh, continua cu procedurile de încălcare. Avem 29 de proceduri pe curs împotriva unor state membre, chiar și uh, am promovat vehiculele cu emisii mai scăzute și facem tot ceea ce putem pentru a recăpăta încrederea consumatorilor în industria auto și eh, concluzionez cu următor, următoarea observație. Cazul Volkswagen a arătat că este critic să eh, eh, găsim, să aflăm ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să evităm asemenea cazuri pe viitor, însă trebuie să profităm de acest lucru pentru a face trei lucruri. Să facem o reformă a testării în condiții reale, pentru că așa se poate rezolva cel mai bine problema, să consolidăm sistemul de omologare și de supraveghere a pieței, dar să îmbunătățim și guvernanța sistemului. Una dintre lecțiile acestei crize este că Europa plătește foarte scump costul fragmentării. Aceasta este experiența mea foarte umilă în comisie și asta include un mecanism comunitar de supraveghere asupra operatorilor și autorităților naționale, după cum avem și în alte modalități de transport și după cum am pro- propus în reforma omologării. Pentru a nu, nu pentru a demoniza uh, sectorul auto, cei care au încălcat legea trebuie să fie pedepsiți, însă în orice caz sectorul auto nu va mai fi același după această criză. Trebuie să ne îmbunătățim cadrul pentru noi și recomandările Uh, vor fi cruciale, recomandările dumneavoastră vor fi cruciale pentru a ne consolida sistemul și pentru a proteja sănătatea cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Trecem la prima rundă de întrebări. Începem cu raportorii, după care un reprezentant din fiecare grup politic. Uh, punem întrebări pe sloturi de 5 minute, așadar vă rog respectați uh, timpul de vorbire. Membrii au posibilitatea să întrerupă și să pună întrebări suplimentare, însă, bineînțeles, fără să depășească timpul de 5 minute. Așadar, începem cu raportorii. Domnul Kerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Crespo, pentru că sunteți din nou alături de noi. În primul rând, Parlamentul a adresat, or, a adoptat o rezoluție despre CARS 2020, dar a fost foarte critic uh, referitor la întârzierea în um, adoptarea um, noului sistem de testare. Și nu am fost cu, de acord cu întârzierea prevăzută în comunicare. Însă aș dori să vă întreb altceva. Am văzut un schimb de uh, e mail în Comisia Europeană între DG Enterprise, DG Envy și Centrul Comun de Cercetare încă din 2012, uh, când uh, dumneavoastră de-abia vă luaseți în primire funcția de la DG Grow. Și era clar că exista mai mult de o simplă suspiciune în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor de invalidare. Uh, limbajul este destul de puternic în ceea ce privește optimizarea pentru teste. Ați uh, primit această informație? Mulțumesc, domnule Gerbrandi. Aș dori să vă amintesc uh, că Parlamentul, într-adevăr, a solicitat adoptarea uh, fără întârziere a sistemului de testare în condiții reale. În ceea ce privește e mail interne, nu, nu am luat cunoștință de aceste e mail -uri. Domnul Gerbrandi este îngrijorător pentru că au fost uh, rezultate foarte îngrijorătoare, îngrijorătoare din partea Centrului Comun de Cercetare și oamenii noastre ar fi trebuit să vă informeze și dumneavoastră ar fi trebuit să informați uh, responsabilii politici din comisie. Următoarea mea întrebare se referă la mm, ceea ce spuneți că ați uh, făcut de când sunteți director general în domeniul mediului. Multe proceduri de încălcare și așa mai departe. Însă, în calitate de director general al DigiGrow, v-ați uh, concentrat pe, termen, pe elementele de termen lung, dezvoltarea um, sistemului de testare pe emisii reale. Însă, în același timp, ați fost um, informat, informat de colegii dumneavoastră că aplicarea legislației actuale era departe de a fi perfectă. Uh, deci aș dori să vă întreb, de ce nu ați solicitat niciodată statelor membre informații mai precise despre aplicarea legislației actuale și despre uh, cele spuse de domnul Falkenberg astăzi, și anume lipsa totală a supravegherii pieței din partea uh, statelor membre, pentru că de asta știați. Mulțumesc. Voi fi foarte, vă voi spune foarte clar, când lucram la DG Enterprise, obiectivul nostru principal era să schimbăm sistemul de testare care nu era suficient de bun, nu era reprezentativ pentru a crea sistemul de emisii uh, reale. De fiecare dată când aveam uh, dovada vreunor probleme concrete în statele membre, am acționat. Și vă amintesc ce am făcut eu personal în, pro, în uh, procedura MAC în ceea ce privește omologarea de tip, avem o directivă implementată de către statele membre, însă cadrul european de uh, reglementare stabilește o distribuție a competențelor. Comisia Europeană este uh, forul de reglementare, statele membre implementează legislația și producătorii trebuie să o respecte. Statele membre sunt uh, autoritatea responsabilă cu implementarea. De fiecare dată când avem uh, vreo dovadă că un stat membru nu își exercită rolul de uh, aplicare a legii, Comisia poate uh, face o procedură de infringement. Domnul Gerbrandi, da, dar intervine ceva înainte să se înceapă o procedură uh, oficială, și anume solicitarea de informații. Iar Comisia avea foarte multe informații că statele membre nu aplicau în mod corect legislația existentă. Însă nu s-a adresat niciodată vreo întrebare statelor membre despre asta. Domnul Caleha, nu am avut informații referitoare la faptul că statele membre n-ar um, fi respectat legislația. Noi știam că mașinile uh, depășesc limitele, dar am atribuit asta lipsei uh, reprezentativității testului uh, NDC. Domnul Gerbrandi, În o întrebare. Am vorbit cu uh, persoane implicate în acest proces în grupurile de lucru și mi-au spus că au fost atâția reprezentanți din industrie, atât de puțini reprezentanți uh, din partea uh, statelor membre, nu erau procese verbale ale acestor reuniuni și vorbim despre dezvoltarea noilor uh, reguli pentru RDE. Dacă ai fi încercat să organizezi în mod instituțional întârzieri, Astfel ar fi trebuit să se facă. Pentru că toată lumea prezentă vorbea uh, și după câteva ore toată lumea se săturase pentru că nu se luase nicio decizie. Puteți să ne spuneți de ce era așa acest proces? De ce nu invitați, mm, nu știu, 2-3 reprezentanți din industrie și nu 30 sau 40 deodată? Domnul Caleha, am avut uh, procese verbale de la toate reuniunile ce au avut loc în uh, Comitetul Tehnic pentru Autovehicule. Le am aici. Avem și uh, grupul de lucru pentru autovehicule ușoare, deschis pentru toate părțile interesate și în funcție de acești, aceste părți interesate aveam uh, invitați, prezentări. Uh, Bineînțeles, când uh, faci o reformă a unei legislații uh, uh, relevante pentru anumit sector, sectorul va urmări ce se întâmplă, bineînțeles, dar putem să punem la dispoziție procese verbale a diferitelor um, grupuri, a diferitelor reuniuni din grupurile de lucru. Domnul Zalba Bidegain. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Canieha, pentru că, din nou, iată, vă demonstrați dispoziția de a colabora cu această comisie de anchetă. Aș dori să întreb dacă, într-un anumit moment, dumneavoastră ați dispus de vreo probă a unui caz de încălcare a legislației comunitare în ce privește emisiile din partea vreunui fabricant de automobile și dacă da, ce ați făcut în acest sens? A, da, vă pot vorbi despre un caz cu care m-am întâlnit pe durata mandatului meu și vă pot spune tuturor ce am făcut în acest caz. Pentru un comunicat de presă, în septembrie 2012, o companie și anume Almer benz a anunțat că nu va utiliza uh, substanța de răcire cerută de legislația europeană pentru că consideră că are probleme de securitate uh, cu această substanță și va comercializa autovehicule care vor uh, depăși plafonul permis de emisii. Și ce am făcut în acest caz? Am avut o reuniune cu, cu firma respectivă și imediat uh, am informat autoritățile de supraveghere eh, din Germania. Autoritățile din Germania ne spuneau că aveau îndoieli în legătură cu situația securității acestui nou lichid de răcire și imediat am solicitat acestui centru eh, comun de cercetare să se pronunțe dacă analiza de securitate era corectă sau nu. Eh, Centrul comun de cercetare ne-a spus că lichidul de răcire nu punea probleme din punct de vedere al securității. Eu personal am uh, participat în fața, am participat la Comitetul Tehnic al Automobilului pentru a pune uh, cazul sub atenția tuturor tuturor membre. Am descoperit că au fost comercializate autovehicule cu, un, cu o margare de tip uh, învechită. Am uh, demarat procedurile respective, am descoperit că era o problemă cu legislația omologării de tip, nu doar Germania, ci și Regatul Unit, Luxemburg. Uh, și Belgia. Cele patru state au făcut obiectul unor proceduri juridice și după ce am primit explicații, am uh, urmat procedura cu Germania și s-a ajuns la o decizie a Comisiei și anume să se sizeze instanța din Luxemburg uh, după avizul motivat. Uh, însă lucrurile n-au rămas aici pentru că la un, anumit, la un moment dat Franța a blocat toate autovehiculele la frontiera cu Germania și uh, s-au luat uh, măsuri provizorii în fața Consiliului de Stat printr-un recurs și vreau să vă spun aici că Comisia așa a menținut poziția ca gardiană a tratatelor. Am avut probe de nerespectare legislației de emisii uh, din partea unui fabricant și din, în fața inacțiunii unui stat membru de a aplica dreptul comunitar, Comisia a luat toate măsurile necesare pentru a uh, cere respectarea dreptului comunitar și, în plus, în lumina tuturor acestora am decis să revizuim legislația europeană în legătură cu omologarea de tip, pentru că în mod clar existau probleme uh, în sensul că statele puteau uh, utiliza certificate de omologare învechite pentru autovehicule noi. Propunerea respectivă a fost făcută și constă ă, sau ă, reprezintă un element fundamental și știu că și dumneavoastră monitorizați lucrurile de aproape și e foarte important ca Parlamentul European și Consiliul să aprobe, pentru că la fel de important ca schimbarea testului e să supraveghem piețele. Mulțumim, domnule Caieho. Cred că din asta putem deduce că ați avut o acțiune decisivă. Eh, după cum știți, domnul Falkenberg eh, a vorbit aici, știți că eh, toți știm că v-a scris o scrisoare, domnul Falkenberg, alertându-vă în legătură cu diferențele între emisiile în laborator și emisiile în test în condiții reale de conducere. Ne puteți spune de ce? Nu ați întreprins nimic împotriva fabricanților după scrisoarea domnului Falkenberg? Răspuns. Cred că domnul Falkenberg a explicat foarte bine. În această scrisoare mi-a exprimat preocuparea sa pentru că exista o întârziere în adoptare. Domnul Falkenberg era preocupat uh, de faptul că nu se adopta uh, reforma legislației europene în legătură cu acele real driving emissions, deci emiții în condiții reale de condus și eu i-am răspuns și cred că am răspuns foarte clar, spunându-i că îi garantez că uh, îmi exprim personal angajamentul și că vom fi activi pentru a uh, uh, se aproba, se adopta cât mai rapid posibil, dar nu aveam majoritate calificată la comitet și apoi am spus că nu vom permite ca dispozițiile să se dilueze. În ce privește cererea pe care mi-a făcut-o să investigăm fabricanții, dreptul comunitar nu îmi permite să deschid proceduri de anchetă împotriva fabricanților. Asta trebuie să o facă statele membre. Iar statele membre aveau cunoștință de acest raport care fusese prezentat în uh, grupul uh, RDC, RD, mă scuzați, în octombrie 2014 și deci cunoșteau acest raport, de nu, aici nu ne aflăm într-un caz ce ține de dreptul concurenței, unde comisia poate fi activă, poate deschide anchete uh, împotriva firmelor. Normele actuale nu permit comisiei să acționeze împotriva fabricanților, ci ne, uh, noi trebuie să cerem statelor membre să o facă. Însă asta doar pe baza unor probe de care în acest caz nu ne spuneam. Mulțumesc, domnul Careș. Thank you very much. Mulțumesc. Ascult cu foarte mult interes. Ne bucură să vă avem alături uh, de noi din nou. Vă voi adresa o întrebare, cred eu, uh, destul de clară. Din punctul dumneavoastră de vedere, în oricare moment de dezvoltare a RDE, a existat vreun efort puternic sau de succes din partea comisiei sau comisarilor sau din partea industriei pentru a opri sau uh, încetini dezvoltarea testării RDE? Existau voci uh, uh, puternice care puneau bețe în roate în acest proces? Din partea comisiei niciun caz, ba din, din potrivă nu, noi avem obligația să continuăm cu statele membre, am avut foarte multe discuții și nu s-au opus, încă, însă doreau să fie siguri că sistemul funcționează și din sectorul industrial se știe foarte bine că lor nu le convenea sistemul eh, PEMS. Ei ar fi preferat un ciclu aleatoriu să nu un real driving emission, ceea ce a adoptat până la urmă și asta se reflectă și în raportul pe care l-a făcut în 2013 Centrul Comun de Cercetare, unde spune foarte clar, există două sisteme Există unul pe care îl preferă Comisia și statele membre, pentru că el care uh, se adaptează cel mai bine condusului în timp real sau în condiții reale și este alt sistem pe care îl preferă industria, și anume ciclu, un ciclu aleatoriu atunci când se verifică autovehiculul. Până la urmă, a avut câștig de cauză sistemul preferat de Comisia și statele membre și industria a trebuit să facă eforturi pentru ca acest sistem să fie cât mai fiabil posibil. Okay, so what you're saying now... What... Deci, ce spuneți și ce ați spus și mai devreme este că procesul a durat mai mult timp, dar nu, nu, nu, punea, nu, nu încerca nimeni să îl obstrucționeze. Din punctul nostru de vedere, dacă nimeni nu punea bețe în roata, asta înseamnă că 7-10 ani, nu știu cum vedeți noastră lucrurile, dar 7-10 ani sunt totuși mulți ani pentru a dezvolta un act normativ sau o procedură de test care are impact direct asupra sănătății uh, umane. Ce ar trebui să se schimbe în sistem, astfel încât data viitoare, când trebuie să schimbăm ceva, să nu mai dureze atâta timp? Sau um, pur și simplu nu, exista, nu există nicio cale să se scurteze acest timp? Două lucruri aș spune pentru a vă răspunde la întrebare. În primul rând, am reușit uh, să uh, finalizăm uh, lucrările în mandatul meu de director general, trei ani. De ce nu înainte? Pentru că înainte nu aveam voința politică, mandatul politic din partea tuturor instituțiilor, a întregii industrii, a părților interesate, acest mandat venind din CARS 2020. Asta s-a întâmplat în noiembrie 2012. Când am primit un mandat în noiembrie 2012, începusem deja în 2011 cu Centrul Comun de Cercetare. Dar când vă uitați la timpul de care am avut nevoie pentru a duce la bun sfârșit lucrurile, de fapt a fost destul de scurt. În trei ani a fost gata. Mandatul meu de director general încă nu este finalizat și, uh, de altfel, în continuare vom respecta termenul pentru 2017. E drept că nu am reușit uh, septembrie 2014, ci mai 2015 și termenul 2017 este respectat. De deci ce nu s-a făcut mai devreme? Nu știu, a fost o decizie politică. Când lucram pentru vicepreședintele Tajani și a relansat grupul, cred că a fost o decizie foarte importantă. Apoi a fost sprijinită de toate statele membre, de toți miniștrii, de directorii din industrie, de ONG-uri, pentru a se obține acest lucru. Și cred că o abordare uh, interactivă, consensuală, uh, in, care să integreze pe toată lumea, to to to toți actorii, toate organizațiile, e bine, toate acestea au fost cruciale pentru a um, obține acest succes. Mulțumesc, domnul Danț. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc, domnule Caleha, pentru uh, prezența noastră. Ați spus ceva ce m-a îngrijorat. Uh, care este numărul de persoane care uh, mor în mod prematur în Uniunea Europeană din, din, uh, legat de uh, calitatea aerului? 400 de mii, credeam că ați spus 300 de mii uh, mai devreme. Și 70 de mii legat, uh, legat uh, de transport. Da, și astea sunt cifrele din particulele în suspensie, nu de la noxe. Și când spuneți că trebuie să învățăm din greșelile trecute, Uh, vă uh, uh, trebuie să subliniem că atunci când vorbim despre mașină abordăm chestiunea particulelor în suspensie. Am auzit că definiția dispozitivului de invalidare este neclară, poate fi discutată. Știm că procesul de obținere a informațiilor din partea statelor membre este absurd. Nu poți să ceri informații dacă nu ai uh, uh vreo, uh, dacă nu ai probe, dar nu poți să ai probe dacă nu poți să întrebi statele membre. Apoi, este nevoie de, de uh, informații externe ca să aflăm că ceva nu merge în regulă. Uh, în ceea ce privește e mail nu este nimic din e mail din 2008, 2010, 2012 și în contextul scandalului autovehiculelor grele din Statele Unite. E bine, toate aceste lucruri nu au ajuns la biroul dumneavoastră și dacă uh, informația a ajuns la birourile dumneavoastră, de ce nu v-a spus nimeni nimic? Uh, domnul Caleha, aveți dreptate în ceea ce privește Statele Unite. Unul dintre lucrurile care m-a uimit uh, este că uh, cifrele pentru calitatea aerului în uh, Statele Unite sunt mult mai uh, stricte decât în Europa. Nu credeam că așa este, dar așa este. Iar noi în continuare avem uh, dificultăți în a atinge cifrele uh, OM, OMS. Dispozitivele de invalidare. Cred că discuțiile ne arată cât de dificil sunt de detectat astfel de dispozitive. Chiar și Centrul Comun de Cercetare, care a lucrat excelent pentru noi și nu pot decât să-i laud, spune foarte clar că sunt foarte greu de detectat aceste dispozitive. Un dispozitiv de invalidare, prin definiție, este ceva ce este folosit intenționat pentru a schimba comportamentul unei, uh, unui autovehicul. Domnul Danț, da, dar asta ar putea fi și optimizarea pentru teste și asta spunea mai devreme că definiția nu este clară, că nu poți să faci o distinție între o procedură care schimbă funcția motorului și un dispozitiv de invalidare. Nu este neapărat uh, un dispozitiv uh, pe care scrie o etichetă, dispozitiv de invalidare. Domnul Caleha, așa este, aveți dreptate și tocmai de aceea este foarte dificil uh, pentru comisie să joace acest rol. Am în subordinea mea 30 de funcționari care negocează negociază acordurile cu FDA. Domnul Danț, cu tot respectul, nu mai avem uh, uh, timp. Informația pe care ați obținut-o prin aceste e mail practic niciodată nu a ajuns la dumneavoastră? Asta spuneți. Nu știu la ce e mail vă referiți, domnul Danz. Există un ser, o serie de e mail între uh, Centrul Comun de Cercetare și DigiGrow. Unul spune, asta se întâmplă în lumea reală și spune că există un fel de efect bazat pe memorie ce se implementează în strategia pentru motoare. Ar fi trebuit să fie ceva care să îngrijoreze foarte mult pe oamenii dumneavoastră. Domnul Calehan, n-am fost uh, informat niciodată despre asta și cred că mai mult decât uh, e mail avem nevoie de probe mai uh, substanțiale. Pentru că nu noi suntem cei care trebuie să se ocupe de verificarea mașinilor. Domnul Danț, da, înțeleg, dar asta e problema, că nu poți obține probe până la informații. Și este singurul lucru pe care îl poate face comisia aici, este să ceară informații. Dar dacă primiți informații, trebuie să acționați. Și, practic, ce ne spuneți este că aceste informații nu au ajuns niciodată la dumneavoastră. Și în cazul în care s-a întâmplat acest uh, lucru, Uh, ar trebui să existe un fel de anchetă pentru a afla de ce nu. Domnul Caleha, cred că în timpul mandatului meu am fost foarte activ în uh, a aminti statelor membre care sunt obligațiile lor în ceea ce privește supravegherea pieței. Pot să vă menționez mai multe scrisori trimise statelor membre în care le-am spus să fie vigilente în supravegherea pieței. Trebuie să ne asigurăm că uh, autovehiculele respectă legislația. Statele membre au tot felul de competențe este foarte dificil pentru Comisie să înlocuiască statele membre. Domnul Dan, nimeni nu spune că trebuie să înlocuiți statele membre. Cert este că comisia poate face un singur lucru și anume să cere probe și dacă aveți informații că se întâmplă ceva, de ce nu ați cerut informații și probe? Și dacă dumneavoastră n-ați aflat de aceste lucruri, cum se face că nu ați aflat? Domnul Caleha, ce pot să vă spun este că în momentul în care am aflat că s-a întâmplat ceva, am acționat imediat și nu avem niciun motiv să acționăm la un caz și nu la altul. Deci când avem probe, acționăm. Dar nu cred că așa trebuie văzute lucrurile. Nu e vina comisiei. Sunt atele membre cele care au obligația de a aplica legislația națională. Comisia nu poate face totul. Eu am 29 de uh, proceduri de infringement în uh, domeniul uh, mediului. Nu este nici asta o soluție să începi cu propuneri de infringement. Mult mai eficient este că statele membre respectă legislația. Mulțumesc, domnul Federle. Mulțumesc pentru răspunsuri și pentru introducere. În legătură cu supravegherea piețe. Există o uh, scrisoare a domnului comisar Tajani după, după o reuniune a Consiliului și spune că e important să avem o bună uh, supraveghere a piețelor, însă mm, mi amintesc și mi s-a spus chiar de către domnul comisar însuși că această scrisoare a fost uh, scrisă după un import de pneuri din China, deci era vorba de emisii dacă sunt, uh, dacă, dacă am dreptate sau nu, puteți să-mi spuneți. Era vorba de o reamintire de ordin general ca țările să-și consolideze sistemul de uh, supraveghere a pieței. A fost trimisă pe 25 iulie către 2012 către cele 27 state membre și spunea, și citez acum, Statele membre trebuie să aibă structurile necesare și resursele necesare pentru a identifica pe teritoriile lor și pentru a lua întreprinde acțiuni corective în legătură cu produse care fie nu respect uh, cerințele omologării de tip UE uh, sau uh, reprezintă un risc grav la adresa siguranței și a mediului. La fel ca și în privința cu orice fel de contrafacere Uh, să trafic aceste produse. Am încheiat citatul, deci era o scrisoare de ordin general către statele membre în legătură cu problema care se referea de un dans și chiar în absența probelor, noi nu am închis ochii, ci am reamintit statelor membre să-și asume răspunderea în ce privește supravierea piețelor Întrebare. Deci credeți că responsabilitatea revenea statelor membre care trebuia să acționeze după scrisoare. Deci nu era, scris, nu, nu era responsabilitatea Comisiei de a acționa după un e-mail din partea Centrului Comun de Cercetare. Răspuns. Am spus statelor membre să se asigure că respectă ceea ce spune regulamentul. Regulamentul le dă puterile de a pune în aplicare sau uh, uh, uh aceste măsuri. Un nimeni de la Jersey nu dă puteri comisiei de a pune în aplicare un regulament. Nu. Putem solicita țări implicate, dacă nu a respectat legislația, să o respecte. Însă ăsta este sistemul de care dispune și trebuie să respectăm legea. După cum spunea domnul Falkenberg, ce putem noi să facem e că putem îmbunătăți sistemul și îmbunătăți supravegherea piețelor și inspecțiile și ar trebui să o și facem și după scandalul Volkswagen, asta este și obiectivul propunerii privitoare la omologarea de tip, ca sistemul să fie mai eficient și de aceea mi-am încheiat intervenția referindu-mă la nevoia de a îmbunătăți guvernanța și supravegherea generală în uh, fosta mea funcție la comisie, m-am ocupat de transportul și sectorul autovehiculelor e singurul a modalitatea de transport pentru care nu există o autoritate de control. O avem la aviație, avem Agenția de Siguranță Aviatică, o avem la domeniul uh, maritim, avem asta sectorul uh, felor ferate, la autovehicule avem nevoie de a consolida supravegherea pietrului și de aceea am făcut propunerea și trebuie să avem o supraveghere uh, autorităților naționale, dar și a fabricanților și asta să și regăsește în propunerea care se discută. Uh, întrebare. Bun, ați menționat la, uh, la, la întrebarea 1 o, o listă de posibile acțiuni pe care le-ar putea întreprinde statele membre. Uh, cum ar fi stimulente, restricții la acces în centrul orașelor, scutiri de taxe și așa mai departe. Dumneavoastră sau Comisia ați uh, prezentat statelor membre așa ceva înaintea uh, izbucnirii scandalului Volkswagen? Răspuns, aș dori să clarific. Am trimis această scrisoare în uh, funcția mea de director general al DGMV. De ce am trimis-o? Pentru că mi-am dat seama că instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt limitate și nu e suficient să schimbăm testele sau uh, omologarea de tip. Partea răspunderii pe care o avem noi uh, începe în orașe. Și chiar fără această scrisoare, orașele europene acționează, există restricții de trafic, există din ce în ce mai mult uh, stimulente de tip fiscal, Vedem și noi tehnologii care pot juca un rol, mașinile electrice, inovarea, deci există o serie întreagă de măsuri pe care le putem uh, utiliza. Toate aceste măsuri, precum și altele, uh, figurează într-o scrisoare pe care vă pot uh, aduce la, vă pot pune la dispoziție către toate statele membre și o putem discuta pentru că e important să depășim chestiunea strict tehnică a omologării de tip și să avem o abordare generală. Mulțumesc și acum doamna Lobet Bermejo. Mulțumesc. Bună seara, domnule Canie. În răspunsurile dumneavoastră apare clar faptul că dumneavoastră știați că emisiile reale nu corespundeau uh, măsurilor luate la teste, că aceste uh, diferențe erau cunoscute de către diverse servicii ale Comisiei și la cel mai înalt nivel, inclusiv în dialoguri politice de exemplu, cu domnul comisar Tajani. Și, de asemenea, lucrurile astea s-au discutat și cu întreprinderile producătoare de autovehicule și se părea că totul e perfect legal. Domnule Caieha, cred că uh, toate, acest, toate acestea reprezintă un scandal. Pentru că statul noastră suspectați că companiile utilizau uh, dispozitivele uh, respective lucru negat, deci ele au negat uh, dispozitivele de, de invalidare sau uh, că statele membre uh, au încălcat legislația sau ambele încălcări s-au produs simultan și dumneavoastră n-ați acționat când ar, fi trebu- când ar fi trebuit să o faceți. Am trei întrebări. Uh, pe care vi le punem imediat ca să profităm de timpul la dispoziție noastră. Nu vă reamintiți că s-ar fi discutat vreodată de uh, aceste dispozitive de invalidare pentru a manipula emisiile, deși ace- lucrurile acestea erau cunoscute de către toți colegiuitorii din alte țări. Nu vă reamintiți uh, nicio ocazie în care un serviciu să fi vorbit despre posibilitatea ca diferențele între emisii reale și emisii înregistrate de până de 20 de ori la anumite modele uh, diferențe de care dumneavoastră ați spus că aveți cunoștință putea fi cauzată de uh, infracțiuni sau mecanisme ilegale, asta ar fi una din primele întrebări pe care mi le-aș pune eu. Uh, deși nu am cunoscut aceste diferențe decât acum mai puțin de un an de zile. Și apoi încă o întrebare. Asta spuneați că ați exonerat uh, companiile de autovehicule pentru apariția acestor diferențe. De ce n-ați suspectat că autoritățile naționale nu respectau legislația europeană și aplicau în mod ironat o legislație care prevedea aceste dispozitive de invalidare? s S-au avut discuții cu autoritățile naționale? Când, de ce și la ce nivel s-a decis să nu se deschide niciun fel de proces de anchetă, de încălcare, etc eu, sincer, spun că este complet neînțeles că dată n-ați știut nimic. Răspuns. Nu, nu, nu sunt de acord. Deci, toată lumea știa că existau aceste diferențe, nu doar Comisia. Și cu asta am și început. Parlamentul European știa. Consiliul știa, statele membre știau. V-am uh, spus, uh, v-am citat din uh, concluziile CAR 2020 că există discrepanțe, diferențe între emisiile măsurate în laborator și cele reale. Asta era de cunoștință publică, cum că nu știam, cum adică nu știam. Știau și parlamentarii europeni, știau, toată lumea știa. Ce s-a întâmplat e că toți am crezut, cu toți am crezut că originea acestor diferențe uh, era pentru că, pentru că aceste teste nu erau suficient de reprezentative, pentru că erau învechite. Sistemul nu funcționa pentru că testul era învechit. De aceea Parlamentul European a votat în 2013 Consiliul Ministrilor pentru Competitivitate, Comisia, Centrul de Cercetare, CESE, toate instituțiile au spus că trebuie schimbat sistemul. Stimată Comisie, veniți cu un nou sistem care să funcționeze, așa ni s-a spus soluția era să venim cu un nou sistem care să funcționeze și care să măsoare emisiile în timp real. Niciodată nu ne-a spus uh, nimeni că există aceste dispozitive de invalidare. Am avut sute de reuniuni cu toate statele, în comitete, în grupuri. Nimeni nu vorbea de asemenea dispozitive de invalidare, aceste defeat devices. Asta e situația. Și vă mai spun ceva. În relațiile noastre cu statele membre, niciodată nu uh, am aplicat prezumția de vinovăție. Nu. Datoria de colaborare ne împiedică să avem o asemenea abordare. Dacă există probe că o țară nu uh, face ceea ce trebuie, eu nu uh, uh pornesc de la prezumția de vinovăție a nimănui. Eu nu cred că în acest caz ar exista rea credință din partea statelor membre. Președintele, mulțumesc. Da, Deli. Mulțumesc, bună seara, domnule Canieha. Prima întrebare. Ați vorbit și asta, lucrul ăsta e extraordinar. Ați spus că toată lumea știa, dar nimeni n-a făcut nimic. Și dumneavoastră ne spuneți aici, în fața comisiei noastre, că ar fi mai bine acum să uh, avem instrumente noi. Dar ați, ați evocat un mic import, instrument care a fost important, de care a fost uh, um, pe care s-a dat vina în uh, diverse comisii. A spus că e timpul să avem această agenție europeană, care să fie într-adevăr independentă, mai ales în ce privește supravegherea piețelor și omologarea vehiculelor. Deci, ce părere aveți noastră despre o astfel de autoritate? Asta e prima întrebare. Dar ce veți face ca să ne ajut, domnule, ca, ea, ca, ca să obținem așa ceva? O a doua întrebare. Am citit cu atenție răspunsul dată, mai ales întrebarea numărul 7. O sunteți unii din primii care ați lăudat faptul că se face un bilanț costuri, avantaje înaintea fiecărui proiect de lege. Întreb, faptul că uh, avem uh, fiecare an 75.000 de decese premature în Europa, mai ales din cauza emisiilor, uh, emisiilor de oxid de azot. A ținut cont de asta când s-a luat decizia uh, în comitologie, în octombrie 2015, conform căreia se va crea o nouă legislație un nou factor de conformitate care va spune constructorilor, constructorilor de automobile nu e așa grav că nu respectați normele, le puteți depăși până în 2020 până la 110% și 50% mai apoi. Ați uh, ținut cont de acest element și încă ceva. O a treia întrebare. Nu te spuneți că directiva privitoare la responsabilitatea de mediu se va aplica doar în caz de poluare care are impact asupra sănătății umane sau a aerului, atunci întrebarea mea ar fi următoarea. Când spuneți asta, trebuie să tragem concluzia că trebuie să uh, o modificăm sau să o modificăm în acest sens? Mulțumesc, doamnă Deli, răspunsul votre intervention, parce que vous avez dit tout le monde le savait et personne. După cum știați, după cum am spus, toată lumea știa și nimeni n-a făcut nimic. Eu cred că am făcut foarte multe și ceea ce am încercat să vă explic au fost uh, propunerile noastre pentru a schimba sistemul, diversele acte legislative pentru a transforma testele vechi în teste reale și reforma omologării de tip. Deci nu mi se pare justificat să spunem că nu am fi făcut nimic. Eu uh, consider că am făcut foarte multe, susținut de Parlament, de statele membre și de instituții. Ce este o agenție independentă, după părerea mea? Sunt legat de deciziile colegiului și aș dori să răspund în sensul următor la întrebarea dumneavoastră. Cred că avem nevoie de un mecanism de supraveghere mai puternic care să ne permită să supraveghem mai bine felul în care autoritățile naționale își execută funcțiile și inclusiv asupra operatorilor economici. Am dat exemplul aviației. Agenția de Securitate uh, Aeriană de la Köln are posibilitatea să auditeze intervențiile și măsurile luate de autoritățile naționale. Există audituri, inspecții ale Uh, autorităților civile și există mecanisme intracomunitare în acest sens. După 11 septembrie, imediat, Comisia a primit mandatul de a comunitariza siguranța aeriană. Există o echipă de inspectori a Comisiei, a direcției generale MUV, care controlează aeroporturile pentru a verifica că sistemele sunt conforme. Există asemenea măsuri, sisteme la nivel european. Însă reforma, aici vorbim despre reformarea sistemului de piață, discuția actuală, și posibilitatea de a avea audituri, să consolidăm independența, să consolidăm aplicarea să susținem ca comisia să poată să facă anchete independente, fără să îi se solicite. Iată așadar măsuri concrete dacă există voință politică. O analiză a costurilor și beneficiilor. Ați spus și această analiză a rentabilității a fost făcută în octombrie 2015 am fost dezamăgiți că practic factorii de conformitate propuși de către Comisie nu au fost păstrați. Este o decizie care a rămas în impas pentru că trebuie să și după aceea vom continua. Aveți dreptate în ceea ce privește directiva responsabilității de mediu. Există o verificare de conformitate și ar trebui să Uh, o putem extinde. Vedeți că există o contradicție aici, pentru că spunem că numărul de persoane care mor datorită acestor emisii uh, crește, însă dăm un permis de poluare industriei auto. Mi se pare genial din partea Comisiei Europene. Deci nu doar Comisia, împreună cu Consiliul se adoptă aceste lucruri. Doamna Evi, pentru a încheia această rundă de discuții. Seara Ehm, bună seara, Da, mulțumesc și bună seara, domnule Caieha. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu finanțările care au fost acordate fabricilor de autovehicule. Articolul 12 al regulamentului 715 spune acest lucru și aș vrea să știu uh, în momentul în care uh, mașinile pe motorină în circulație depășesc uh, cam de șase ore în medie limitele permise de emisii și deja de mult timp încoace e clar că uh, există aceste discrepanțe între limitele testate în laborator și cele în timp uh, real. Nu considerați, dumneavoastră, că finanțările acordate statelor membre conform articolului la care m-am referit 12 din regulamentul 715. Aceste finanțări trebuie considerate ca fiind ilegale. Comunque, quali, quali azioni la Comisione a fatto? Sau ce a întreprins Comisia pentru a monitoriza aceste finanțări și modul în care au fost ele acordate? Gracias por la pregunta. Vă mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare foarte interesantă pentru că, într-adevăr, articolul 12 al regulamentului autorizează statele membre să stabilească anumite stimulente financiare pentru fabricanții deci era să introducă stimulente pentru a avea vehicule mai puțin poluatoare pe piață. Aceste stimulente cu condiția respectării limitelor stabilite în cadrul legislativ și de asemenea cu posibilitatea ca vehiculele poluatoare să poată să fie echipate ulterior sau chiar uh, retrase de pe piață aceste stimulente atunci când există vreo schimbare, trebuie să fie notificate comisiei pentru a le verifica în ceea ce privește respectarea directivei ajutoarelor de stat. Există, într-adevăr, anumite cazuri, anumiți fabricanți care au avut uh, probleme, solicită fonduri regionale și, în momentul de față, comisia verifică dacă, într-adevăr, se respectă normele comunitare. Este însă o chestiune pe care aș dori să o examinez cu serviciile pentru a vedea dacă, am, dacă se poate acționa în cadrul acestor stimulente. Doamna Eli, vă mulțumesc că e foarte îngrijorător dacă ne gândim că aceste finanțări au fost utilizate în mod discriminator și nu au fost utilizate cu adevărat pentru autovehicule ecologice. Mai am o întrebare în ce privește ciclul de teste uh, comun, dumneavoastră cunoașteți această procedură, Artemis, pentru că Se pare că nu toată lumea, nici măcar de la comisie, nu are cunoștință despre aceste proceduri de testare care deja existau și când s-a elaborat regulamentul 715 Artemis. Deci s-ar, fi putut considera ca fiind o uh, alternativă valabilă la testul NEDC, ceea ce nu s-a făcut din păcate, am descoperit că, iată, această procedură de test este utilizată chiar de, la, de, chiar de către constructorii auto ca să existe monitorizare realistă a nivelului de emisii atât în, la nivel de prototip, cât și în faza de producție. De ce oare Comisia nu s-a gândit și la aceast, acest tip de procedură de testare ca alternativă valabilă? Vă mulțumesc pentru întrebare. Totul depinde de momentul în care s-a adoptat directiva. În 2007 nu eram responsabil, am, mi-am asumat postul în 2012. Aceste chestiuni referitoare la diversele sisteme au fost studiate de către centrul nostru de cercetări, eh, Centrul Comun de Cercetări, GRC, care a verificat în ce măsură care sunt măsurile cele mai adaptate care să răspundă la problemele cu care ne confruntăm. Pentru a răspunde tuturor cerințelor și ținând cont de diversele opțiuni calitative, Comisia studia patru modalități să se îmbunătățească ciclul actual, ciclul aleatorii, modele de emisii și, și aceasta și aceste așa numite PEPS, uh, sisteme portabile de măsurare a emisiilor, pentru a se asigura că emisiile în timp real corespundeau cu limitele stabilite de regulamentul comunitar. Însă recunosc că nu sunt expert în Artemis, știu că s-a evocat această posibilitate, însă nu a fost uh, sistemul care a fost reținut în definitiv. Vă mulțumesc. Se încheie prima rundă de întrebări. De întrebări. Mai avem încă o a doua rundă. Nu sunt <laughs> am încheiat încă. Întrebările sunt puse acum în stoturi de 3 minute. Domnul Ghische, am înțeles că ați invitat un grup de vizitatori. Îi le urăm bun venit. Uh, pot să vă vadă la muncă. Bun venit la acest, uh, această comisie de anchetă. Domnul Chischea, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Caleha, pentru că uh, ne răspundeți la întrebările noastre. Mă bucur că este un grup de vizitatori din circumscripția mea pe prezenți. Uh, totul se poate urmări și pe internet, pentru că activitatea noastră este transparentă, dar uh, mă bucur să am și oameni care să uh, poată dovedi că muncim. Uh, ați vorbit despre cazuri de decese și 70.000 de morți premature. Colega Dali vorbea despre 75.000, iată, s-au mai adăugat vreo 5.000 în ultima jumătate de oră. Nu e un mod foarte serios de a face politică, trebuie să rămânem la cifre și să nu vorbim despre explozia unor cifre când uh, tu le inventezi, când tu le inventezi. Dar um, îi voi spune asta colegei pe culoar. Am vorbit și cu domnul Falkenberg și am spus că este nevoie de legislație clară și de aplicare uniformă a statele membre. Și aici este o problemă. În urmă cu 14 zilele am avut pe ministrul transporturilor, Alexander Dobrin, tocmai în ceea ce privește dispozitivele de invalidare. În Germania se spune că este un dispozitiv de invalidare ilegal dacă se uh, oprește sistemul de tratare a gazelor de eșapament după 22 de minute când testul durează 20. Însă interpretarea în Germania și Italia este contradictorie. Deci ceea ce a spus dumneavoastră în ceea ce privește o agenție, platformă, unitate uh, centralizată la comisie nu este decisiv. Decisive sunt competențele pe care le va avea această unitate. Din acest punct de vedere, de, despre, de ce ați avea nevoie? Ministrul, vorbea, ministrul german vorbea despre un, un, un, un oficiu de clearing. Ce părere aveți dumneavoastră despre o supraveghere eficace a pieței? De ce ar fi nevoie pentru asta? Vă mulțumesc domnule Ghiseche și mulțumesc uh, tuturor colegilor din Saxonia, invitațiilor care sunt prezenți. Uh, ați spus două lucruri importante. Primul lucru, că uh, avem nevoie de legislație clară. Legislația europeană trebuie să fie cu mult mai clară, se aplică în 28 de state, cu limbi diferite, cu tradiții diferite. Este foarte important ca legislația adoptată de Parlamentul European și de către Consiliu să fie suficient de clară pentru a fi aplicată unor circunstanțe foarte diferite. În acest caz al emisiilor, gândiți-vă la diferențele climatice, la diferențele geografice pot, care pot exista între regiunea Saxonia, Finlanda, Andaluzia și acest lucru are un impact asupra uh, testării uh, și legislația trebuie să fie așadar în primul rând foarte clară. În al doilea rând avem nevoie de o aplicație, de o aplicare uniformă. Avem o piață unică, nu putem să acceptăm diferențe de aplicare ca automobile fabricate într-un stat uh, să aibă o procedură de omologare și de autorizare mai ușoară sau mai puțin exigentă decât într-un alt stat. De aceea avem acest regulament pentru a stabili că un automobil omologat într-un stat, prin recunoaștere reciprocă, poate să fie condus în orice alt stat. Este adevărat că această noțiune a dispozitivelor de invalidare Uh, pune probleme legislative. Ați citat cazul Fiat. În acest moment, uh, colegii de la DG Grow uh, examinează cazul Germaniei. Și este foarte important, după cum știa, spuneați, să avem, să ținem cont de experiență. Noi nu avem foarte mulți funcționari la comisie care să fie experți, de aceea trebuie să ne susținem cu autoritățile naționale de certificare de aceea trebuie să lucrăm împreună cu statele membre, deci nu putem să presupunem uh, o rea credință din partea statelor membre. Vă mulțumesc. Domnul Blanco Lopez. Doamna Blanco Lopez. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule Caieha. Deja ne-ați spus că nu aveți informații în legătură cu e mail între funcționari și că nu cunoașteți nici uh, uh probe în ceea ce privește aceste dispozitive de invalidare. Însă persistă anumite alte neclarități. De ce, în cazul produselor, de răcire MFAC, a existat un, o procedură de încălcare? Dintr-un răspuns, pentru că în cazul MAC aveam recunoașterea uh, uh, clar a unei uh, întreprinderi că acest uh, produs nu era suficient de sigur și statul membru responsabil în cazul respectiv nu își făcea treaba și acordase un vechi certificat de omologare de tip și comisia trebuia să uh, acționeze. În cazul Volkswagen, primele informații au venit atunci când autoritățile americane ne-au informat că se încălcase legislația Statelor Unite întrebare. Dar de câte ori s-a discutat acest dosar în Comitetul pentru Automobile uh, și ce întârzieri? Și aș dori ca această informație să-mi fie dată în scris. Vă transmit cu mare plăcere informația în scris, să vine răspunsul. În ceea ce privește întârzierile, a fost pe agenda acestui comitet la toate reuniunile din anul 2014, de la 1 aprilie încolo din, și 27 mai. 1 iulie, 15 octombrie, 24 noiembrie și 18 decembrie. În plus, a fost pus pe ordinea de zi din 26 ianuarie 2015, 24 martie, martie 2015 nu s-a obținut majoritatea calificată. 25 mai 2015 am obținut această majoritate calificată și pot să vă confirm că pe ordinea de zi a tuturor uh, reuniunilor uh, se afla acest dosar. Ultima întrebare. S-au respectat în acest caz toate termenele prevăzute în ceea ce privește comunicarea CARS 2020? S-a respectat termenul cel mai important, și anume ca ă, totul să intre în vigoare începând cu 2017. Nu am putut să respectăm termenul de septembrie 2014 pentru că nu am avut majoritate calificată în comitet Însă dacă ne uităm la întârzierile din alte legislații care presupun comitologie, uh, întârzierea nu a afectat uh, termenul final. Foarte pe scurt. Ați menționat anumite inițiative din partea Comisiei în ceea ce privește retragerea automobilelor defectuoase. Ce se întâmplă cu acest proiect în Comisie? Comisia a făcut această propunere în cadrul reformei legislației în ceea ce privește omologarea de tip, de care vorbeam mm, anterior. Uh, aveam, am dorit să avem puterea pe care nu o avem de a putea să sancționăm în același timp fabricanții, pentru că am fost întrebat de ce nu o facem, pentru că în momentul de față legislația nu ne-o permite și în al doilea rând uh, ca Comisia să poate să meargă, treacă la retragerea acestor automobile de pe piață. Știu că este o legislație destul de controversată și Comisia dumneavoastră se luptă în acest sens. Este foarte important să susținem puterile de supraveghere ale Comisiei. Dacă nu facem acest lucru, nu putem să garantăm că nu se vor re, re, repeta altfel, a, aceste scandaluri. Domnul Ghische. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Caleha. Încă o dată intervin. Aș dori să mă refer la o discuție actuală în Germania în ceea ce privește proiectele de viitor pentru motorul diesel. Săptămâna trecută a avut loc un congres al verzilor și s-a decis acolo că după 2030 nu mai trebuie acceptat niciun fel de motor, motor pe ardere. L-am avut pe ministrul de transport din sancțiune inferioară de curând în comisie și uh, în mod uh, surprinzător, uh, Landul a votat uh, pentru această interdicție, însă ministrul a fost împotriva acestei poziții, a considerat că nu este foarte realistă. Asta este întrebarea mea către comisie. Cum vedeți viitorul motorului pe motorină în perioada până în 2030? Muchas gracias. Yo creo... Vă mulțumesc. Cred că Cazul Volkswagen a expus viitorul sectorului auto. Viitorul tehnologiei diesel în Europa, spre deosebire de Statele Unite, automobilele diesel reprezintă o parte importantă a pieței, jumătate. În Statele Unite sunt doar 3-4%, dacă nu mă înșel. Eu cred că industria automobilistică nu va fi uh, va continua la fel în viitor. Vor exista inovații, electrificarea, mașinile hibride sunt o realitate. Cu toate că este adevărat că în Europa dieselul a progresat, a luptat împotriva emisiilor, uh, problemele noxelor uh, ne fac să facem un pas înapoi. Dieselul trebuie să fie curat, trebuie să garanteze că emisiile de noxe respectă normele europene. Vrem diesel care utilizează tehnologia, inovarea pentru a intra, pentru a respecta normele de mediu. Dacă nu se întâmplă așa, vor apărea presiuni foarte mari în ceea ce privește tehnologia, trebuie să presupunem o neutralitate totală. Trebuie nu putem să impunem un, o tehnologie sau alta, fabricanții decid, comisia solicită că orice tehnologie va fi utilizată să se respecte prevederile în ceea ce privește securitatea și mediul. Jetzt glaube ich... Mulțumesc, domnule Caleha. Cred că nici noastră nu sunteți tehnician, nici eu nu sunt. Știu că eu nu sunt, cred că nici noastră nu sunteți. De aceea aș dori să vă prezint uh, un citat uh, al lui Fritz Indra, care este profesor în domeniul dezvoltării modele, uh, motoarelor și el spune că motorul cu ardere pentru următorii 100-300 de ani va fi în continuare prezent, mai ales la diesel, pentru că schimbările climatice pot fi combătute cel mai bine așa. Când ascultăm domeniul tehnic, există experți că, care spun că Um, nu numai în următorii 15 ani, ci în următorii 100 de ani vom avea nevoie de motoarele cu ardere. Cubierto por mis respuestas que no... Vă felicit pentru că ați descoperit din răspunsurile mele, pentru că nu sunt un tehnician. Eu cred că viitorul va decide. În orice caz, cred că automobilele diesel care obțin rezultate bune în ceea ce privește reducerea dioxidului de carbon și care respectă limitele de nopse, există tehnologii care ne arată că este posibil, că este posibil să se trateze motoarele pentru a se respecta limitele de noxe, bineînțeles că vor putea să continue să se dezvolte. Vă mulțumesc, domnul Soriniu. Vă mulțumesc, domnule Hai Crespo. Săptămâna trecută l-am ascultat pe colegul dumneavoastră care mi-a spus ceva care m-a bucurat foarte mult, că tehnologia în aceste circumstanțe poate să aibă implicații uriașe și că neutralitatea tehnologică nu există ca atare. Dumneavoastră v-ați ascuns puțin în spatele acestei idei. Deci chiar se poate ajunge la o neutralitate tehnologică. Este într-adevăr uh, posibil. Ați fost un actor cheie în creionarea politicii europene, ați fost director general pentru mediu și este foarte clar din ceea ce ați spus în această după masă că vedem doar jumătate din problemă. Au fost emisii care au depășit limitele legale. Trebuie să îmbunătățim sistemele de măsurare și din Comitetul Comun de Cercetare a făcut o muncă esențială. Sunteți director general acum și ați scris o scrisoare adresată orașelor pentru a îmbunătăți sistemele de mobilitate. De ce nu scrieți companiilor și să, să le spuneți că trebuie să-și îmbunătățească tehnologia pentru a rezolva problema emisiilor și mă preocupă puțin faptul că nici măcar nu putem să îi cerem directorului general de la DG Envy să ceară tehnologii mai ecologice în Europa. Da, vreau să... Um, acesta era și scopul meu, însă Aici sunt în dublă poziție ca să form fost director al Direcției Generale Enterprise. Este foarte important să ne asigurăm că aceste automobile care sunt pe piață sunt constant mai curate și adaptate noilor standarde. S-au schimbat uh, regulile sau dacă standardele de, pot să fie schimbate, atunci se pot schimba și standardele producătorilor, nu? Da, putem schimba standardele, însă eu cred că trebuie să, odată ce stabilim orientările, nu cred că Comisia Europeană de la Bruxelles poate să spună fabricanților ce tip de automobil să producă și nu cred că este necesar. Cred că ajungem la mașini electrice, automobile hibride, orașele um, promovează transport public curat, toate aceste lucruri le promovăm în strategia economiei circulare. Transportul curat poate să nu se obține de la o zi la, la alta, trebuie să lucrăm, să obținem aceste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 Mulțumesc, domnule președinte, domnule Caleha. Aș dori să revenim la scrisoarea din 19 uh, noiembrie 2014 de la domnul Falkenberg către noastră. Era vorba despre diferitele tehnici de uh, evitare a emisiilor și această scrisoare ar fi trebuit să conțină și o anexă, un atașament. Însă această anexă nu a fost transmisă niciodată sau cu o foarte mare întârziere de 10 luni. Suntem în epoca e-mail-urilor și uh, uh, comunicării directe și mi se pare că în acest context 10 luni de așteptare a unei anexe sunt uh, inacceptabile. Cum vă explicați asta? Eu he mismo he intentado buscar una explicación, pero no la he encontrado. Fue un anexo que se... Am încercat și eu să găsesc o explicație, însă nu am găsit-o, nu știu. Am cerut nu, nu. Am cerut explicații, însă nu am primit niciodată această anexă. A fost adăugată doar la un an după aceea și e foarte păcat că s-a întâmplat așa ceva. Nu pot să spun mai mult decât am spus. Cum eu în această seară trebuie să-mi cer scuze și să justific comportamentul comisiei, dar o reuși eu cumva. În uh, uh, introducerea noastră ați vorbit despre PEMS și despre Uh, supravegherea eficientă, deci pe lângă um, uh, sistemele în laborator, să se testeze și uh, în condiții reale. Problemele menționate de expert sunt, o, sunt variabilele foarte mari, um, lipsa de exactitate a măsurătorilor, pentru că până la urmă dorim să aflăm cifrele exacte și să avem un aer curat. Cam când credeți că putem să avem uh, metode fiabile la aceste uh, PEMS? Eu cred că el informe del Eu cred că um, raportul din 2013 al Centrului Comun de Cercetare e foarte interesant pentru că în acest raport se examinează plusurile și minusurile diferitelor sisteme. Și din punct de vedere tehnic, eu cred că sistemul acesta Portable Emission uh, sistem e cel mai bun. PEMS ne va oferi nivel exact al emisiilor în condiții de condus al unui autovehicul și vom putea ști astfel care este realitatea emisiilor uh, unui autovehicul. Cu sistemul actual, cu cele patru cicluri urbane și ciclu extraurban, Existau multe situații care nu erau acoperite laborator și exista posibilitatea ca autovehiculele să treacă testul și apoi, în realitate, să emită mai mult decât limita, pentru că ciclul nu era reprezentativ și când se examinează avantajele uh, acestor sisteme PEMS, deci centrul, uh, până la urmă, uh, asta a făcut Centrul Comun de uh, Cercetare și au adoptat statele membre și anume concluzia era că vom putea fi mult mai eficienți. Și Europa va fi prima regiune. În marcea este sistemul prima regiune din lume care pune în aplicare acest sistem. Și e vorba de un standard european. Asta înseamnă că celelalte vor urma. După cum știți, în acest moment, uh, New European Drive Cycle, testul ENDC, îl urmează China, Corea, Rusia, iar dacă Europa e prima regiune din lume care face pași înainte pe, uh, în direcția PEM, să vom avea un standard global, ceea ce e foarte important, inclusiv din perspectiva industriei, a firmelor, însă mai ales din perspectiva sănătății oamenilor. Vom reuși să nu se mai întâmple ceea ce se întâmpla până acum, că, există un ex- că exista un uh, exces de emisii pentru că testul nu corespundea cu realitatea. Doamna Scaldemus acum. Mulțumesc. Bun, aș... Sunt unul dintre ultimii vorbitori. Dacă ar fi să fac o, să trag o concluzie a ceea ce s-a spus astăzi aici, am impresia asta că dumneavoastră spuneți că Comisia n-a făcut nimic rău în trecut și că numai statele membre au greșit. Dar nu aveți niciun fel de regret știind azi ceea ce știți că ar fi trebuit să acționați altfel? Domnul Caleha, mulțumesc pentru această întrebare. Nu spun că totul a fost minunat și că nu am făcut niciun fel de greșeală. Sunt, am spus foarte clar că am fost șocat și foarte furios când a apărut scandalul Volkswagen. Știți ce regret cel mai mult? Faptul că nu am avut puteri mai multe pentru a putea acționa, pentru că legislația nu ne-a permis să mergem mai departe. Sistemul, sistemul funcționează cu o distribuție a um, a responsabilităților, producătorii omologează, uh, statele uh, terțe uh, se ocupă de asta și comisia supraveghează. Bineînțeles că regretăm ce s-a întâmplat și ne-am fi dorit să nu se întâmple niciodată pentru că reputația europeană a fost pătată. Nu sunt deloc mulțumit nici ca european, nici ca director general, însă cu puterile reduse pe care le aveam a fost foarte dificil. Următoarea mea întrebare, spune doamna Șaldemoze. S-a spus mai devreme că, de fapt, o supraveghere mai bună la nivel european, oportunitatea de a supraveghea piața, pentru că toată lumea știe că nu avem suficientă supraveghere a pieței în statele membre. De ce nu? Deci ce aveam nevoie era o agenție. De ce nu a propus Comisia o agenție? Eu cred că este una dintre soluțiile pentru uh, a preveni un scandal. Domnul Caleha, uh, este un argument important și am să um, uh, îi dau curs în răspunsul meu. Poate că una din greșelile pe care le-am făcut a fost să ne concentrăm foarte mult pe schimbarea testului și colegii um, luptau, analizau compromise, compromisuri, amendamente în uh, diferitele grupuri de lucru, RD, discuții cu statele membre, cu actorii, cu părțile interesate. Și cred că la fel ca important ca schimbarea testelor e supravegherea pieței. Există alternative însă la o agenție. Pentru o agenție avem nevoie de un acord și de o voință politică. În trecut, când am avut crize mari în transport, au fost uh, propuneri din partea Comisiei pentru uh, uh, o agenție. După Rica și Prestige s-a uh, Comisarul Laiola de Palace a propus uh, agenție, la fel cu EASA, dar există și alte mecanisme. Este, dar uh, ce este necesar este un um, mecanism de supraveghere independent. Doamna Șaldemoze, îmi cer scuze că vă întrerup. Eu lucrez pe pia- la piața internă de 10 ani și în atât de multe domenii am văzut o lipsă de supraveghere a pieței din partea statelor membre. Nici măcar nu sugerați o agenție, nici măcar o, o țintă concretă de câtă supraveghere a pieței ar trebui să facă statele membre. Credeți că putem rezolva propunerile, uh, problemele cu propunerea pe care ați uh, făcut-o? Domnul Caleha, da, și uh, propunerea pe care am făcut-o pentru omologare este foarte importantă. Lucrăm la independența autorităților naționale, lucrăm la audituri, Uh, oferim uh, comisiei puterea de a ancheta, de a sancționa, de a aplica, analizăm posibilitatea de a avea retrageri de pe piață, deci vom avea un mecanism uh, puternic. Încă ceva, dacă nu avem o agenție și nu vă va surprinde ce spun, pot folosi una care există deja. Avem Copenhaga. Copenhaga este o agenție de primă generație, colectează, nu are puteri de audit, însă avem uh, Centrul Comun de Cercetare. Centrul Comun de Cercetare are expertiza tehnică, dar cred că poate juca și un uh, rol. Aici putem avea mai multă expertiză la comisie, vă spuneam, pentru securitatea în aviație avem o unitate de inspectori care merg în aeroporturi, dar pentru asta avem nevoie de resurse. Cu situația, cu, cu resursele actuale, nu putem să ne asumăm și asta. Mulțumesc, doamna Viring. Domnule președinte, nu mai am întrebări, am primit răspunsul la toate întrebările. Trecem la raportorii noștri, domnul Zalbabi de Gain. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, domnule Calieha, pentru toate detaliile pe care le-ați oferit, pentru clarificări. Uh, mai era o chestiune care încă mi atrage atenția, dacă nu mă șel eu, automobilele examinate spune raportul publicat de Consiliul Internațional de Transporturi uh, Curate, depășau de 20 de ori, subliniez 20 de ori, limitele legale. Cum se poate așa ceva, domnule Caieha? Mulțumesc pentru întrebare. Cred că trebuie să clarificăm lucrurile, pentru că s-a spus de mai multe ori, s-a întrebat cum era posibil această depășire de 20 de ori. Acum vă spun că studiul ICCT s-a făcut uh, referitor la 15 autovehicule, 12 uh, uh, aprobate sau omologate în Uniunea Europeană și 3 în SUA. Autovehiculele care depășeau de 20 de ori limita erau cele din SUA. Nu, cele din Uniunea Europeană. Cele din Uniunea Europeană avea o medie de, mă rog, de depășire de 4 ori, care totuși e înaltă, însă e cea care uh, coincidea cu rapoarte anterioare, așa că atunci când ne referim la cele 20 de ori trebuie să fim preciși, că nu era vorba de automobile testate în Europa, ci în SUA. Și de asta știți că în Statele Unite limitele sunt uh, mult mai stricte. Ce se întâmplă e că uh, s-au integrat aceste, aceste autovehicule SUA în studiu și atunci media a fost de șapte ori mai mare. Oricum, uh, oricum asta lucrurile, ce trebuie să facem e ca autovehiculele să emită în, în condiții de test real ceea ce a făcut uh, legislația europeană și de aceea uh, acest studiu uh, a fost imediat transmis autorităților naționale și în plus a și fost discutat în martie 2014 în uh, Comitetul de Real Driving Emissions pentru că toate statele membre să ia cunoștință de aici și să poată adopta adopteze, să poată adopta măsurile necesare. Dar era vorba de, încă o dată, peste 20 de ori, uh, Statele Unite, autovehicule produse în Statele Unite. Mulțumesc pentru explicație, dar de ce s-au descoperit lucrurile astea în Statele Unite? Bun, acum ne tot întoarcem la tema asta în discuție. Statele Unite e o țară, noi suntem 28 de țări. Statele Unite au un lucru care se numește EPA, Statele Unite pot avea acces direct la fabricanți și pot desfășura închete Statele Unite. Și deci, Statele Unite au 300 uh, de ingineri în cazul acestei autorități EPA. Eu nu știu dacă uh, la ora aceea aveam 10 în unitatea noastră, inclusiv secretarele. Și sunt, erau toți cei care făceau uh, regulamente, negocieri, monitorizarea legislației și tot ceea ce trebuia făcut în unitatea noastră. Statele Unite aveau obligați, prevăzut obligația fabricatului de a declara softul, ceea ce aici nu aveam. În Statele Unite există un sistem de autodeclarare și un regim de responsabilitate care sunt de dreptul brutal de stricte. În sistemul european sunt 28 de autorități naționale de omologare care acordă aceste omologări și bazându-ne pe principiul de încredere reciprocă, există o recunoaștere reciprocă. Sunt multe motive. Eu cred că cumva ne întoarcem la ceea ce discutam anterior, și anume că trebuie să consolidăm sistemul european, să-l integrăm mai mult și să avem mecanisme de supraveghere mai puternice. Nu pot să spun, pentru că poate unora nu să le placă, dar da, trebuie să avem o, o, o autoritate europeană, federală, în fine. Nu o spun, nu spun federală, <laughs> e o opinie personală. Și institu- instituția mea n-a ajuns atât de departe. Uh, Miss Lopez Bermejo. Mulțumesc, doamna Lopez Bermejo. Bun. Uh, poate doar cu această ultimă afirmație suntem de acord uh, noi doi, domnule Caieha. Bun, dar adevărul e că trebuie să vă spun că eu plec de aici mai îngrijorată decât am intrat, mai ales pentru că se știa totul, dar au fost exonerate companiile producătoare, uh, v-ați bazat decizia pe o judecată de valori și anume bună credință sau rea credință a, a țărilor și nu ați probat, n-ați verificat dacă statele aplicau sau nu aplicau corect legislația. Câteodată problemele sunt uh, complexe, dar soluțiile trebuie să fie cât mai simple posibile, pentru că cele, uh, sunt cele care dau mai bune rezultate. Și în acest caz, măcar, cel mai ușor ar fi fost uh, să adoptați cei mai simplu decât să căutați mecanisme noi. Nu spun că nu sunt necesare, dar mai bine ar fi fost să faceți cel mai simplu. Și anume, cineva să meargă să vadă dacă într-adevăr existau ilegalități sau statele membre nu îndeplineau legislația și să anchetați și să începeți procese. Dacă uh, realmente deciziile pe care le luăm noi sunt bazate pe bună credință, domnule Caieha, sincer, <laughs> plec foarte preocupat după ce am auzit astăzi aici. Răspuns, nu cred că ar trebui să fiți îngrijorată, pentru că când cineva uh, lucrează la Parlamentul European și cunoaște tratatele europene, știe că se bazează pe un principiu fundamental și anume datoria de colaborare între toate statele și instituțiile europene. Eu vorba de un principiu de bază, fundamental și când statele membre și instituțiile lucrează în comun, atunci se rezolvă problemele. Niciodată nu vom putea avea siguranța 100% că cineva respectă în totalitate legea se întâmplă întotdeauna și sau în fiecare zi ca cineva să nu respecte legea. Tot ce trebuie să avem e capacitatea de a sancționa și dacă trebuie să consolidăm normele, să le, să le consolidăm și din punct de vedere al Comisiei, modest, am încercat și noi să o facem și anume să executăm lucrurile, să executăm ce ne cere Parlamentul European, ce ne cere Consiliul de Ministri și ceea ce s-a convenit în acest uh, proces ca 2020, anume să schimbăm sistemul, dar n-am, uh, n-am oprit acolo. În același timp am făcut propuneri ca să reușim să consolidăm mecanismele de supraveghere. Asta e reforma omologării de tip pe care o aveți pe masa de lucru și care vă dă șansa, dacă aveți suficientă voință politică, să consolidați sistemul de supraveghere. Asta este ceea ce vă pot spune. Thank you. And, uh, Ms. will ask... Mulțumesc. Doamna Deli, întrebările finale. Monsieur euh, Calera, vous avez évoqué... Euh, Domnule Calera, ați vorbit mai devreme despre legea americană. Ați vorbit despre legislația americană, însă legislația americană e mai puțin strictă decât a noastră, deoarece nu vorbește despre conceptul de utilizare în condiții normale, ci pur și simplu interzice dispozitivele de invalidare. Și totuși aici nu înțeleg în ziua după raportul ICCT, Statele Unite imediat au lansat o anchetă și eu nu înțeleg de ce la nivel european nu s-a făcut nimic. De ce a fost nevoie să se aștepte septembrie 2015 uh, și uh, scandalul uh, aferent ca să se schimbe ceva? Dumneavoastră erați la DG Enterprise. Apoi, ce veți face pentru a anticipa um, conversia um, autovehiculelor? Nu, nimeni nu prea vrea să vorbească despre asta. Domnule Caleha, am uh, angajat mii de lucrători într-o industrie a trecutului, uh, și anume motoarele diesel. Iar uh, dieselul uh, curat uh, nu o să-l avem prea curând. Însă putem să facem autovehicule hibride, pe hidrogen, pe gaz. Ce mai așteptăm înainte să avem un plan european de schimbarea tehnologiei? Ascultați, am dat, am lovit zidul, acum trebuie să acționăm, pentru că primele victime vor fi angajații să nu mai tot spunem că uh, Volkswagen ne șantajează cu locuri de muncă dacă noi nu venim cu un plan. Și dacă nu facem asta, cred că vom avea mari probleme, pentru că vorbim despre investiții și investițiile știm foarte bine unde trebuie să le facem. Mâine mașina individuală nu va mai exista, deci trebuie să acționăm în um, transporturile publice, în schimbarea tipului de autovehicule. Asta aș dori să știu. Ați luat în considerare astfel de măsuri? Mulțumesc, doamnă Deli, spune domnul Caleha. Uh, uh, înțeleg preocuparea ce stă în spatele întrebării dumneavoastră și aveți dreptate să-mi adresați această întrebare. Deci, în ceea ce privește mașinile ce sunt deja pe piață și care sunt uh, problematice, domnul Vela, uh, comisar pentru mediu, s-a adresat doamnei Biancovska în urma audierii de aici, din Parlament, și a solicitat uh, să analizeze care ar putea fi măsurile pe care ar putea să le aibă în vedere. Nu este o situație simplă, dar problema este, um, uh, este clară și trebuie avută în vedere o soluție. Și este un domeniu la care lucrează Comisia. În ceea ce privește promovarea unui transport uh, ecologic curat, uh, pe bună dreptate ați evocat uh, impactul social, așa este. Impactul va fi puternic asupra lucrătorilor. Cred că cu comunicarea noastră privind uh, transporturile curate, avem o oportunitate să creăm un cadru de discuții. Am vorbit mult astăzi despre uh, CARS 2020. Acum există o inițiativă nouă și cred că ar fi foarte important să participați la ea, și anume Gear 2030. Deci, uh, împreună ne vom gândi la care sunt provocările industriei auto, uh, de, uh, provocări de securitate, de, dura, de durabilitate, de competitivitate, pentru că 12 milioane de locuri de muncă depind de acest uh, sector. Uh, deci cred că trebuie să cooperăm și să dezvoltăm împreună cu statele membre, cu industria, cu lucrătorii uh, și astfel să, stabilim, să creăm bazele pentru viitorul industriei. Și uh, vă stau la dispoziție pentru a avea în vedere uh, o cooperare mai strânsă în acest sens. Vă mulțumim, spune domnul vicepreședinte. Uh, cu aceasta încheiem această audiere. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, le mulțumesc colegilor pentru că și-au respectat mai mult sau mai puțin timpul de intervenție. Mulțumim uh, și secretariat, secretariatului. Lisa, sperăm că mai ai timp să te bucuri uh, de ziua ta, la mulți ani de altfel. Ne vedem data viitoare. Puteți în continuare să depuneți uh, întrebări suplimentare în scris către domnul Caleha. Le puteți trimite secretariatului până uh, vineri. Uh, următoarea reuniune va avea loc pe 24 noiembrie cu audierile doamnei Segolen Royal, fost uh, uh, ministru pentru mediu, reprezentanta Franței. Okay.